Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Singura regulă pe care o respectăm cu strictețe la Parlament este cea timpului de lucru acordat care trebuie respectat uh, cu adevărat. Am primit doar șapte minute și va fi foarte greu să uh, trec în revistă toate intervențiile extraordinare de la grupul nostru de lucru de ieri. O să trec acum la concluziile la care am ajuns la grupul nostru de lucru. Prima concluzie este că această criză, criza pe care o traversăm, este o criză mult mai gravă, mult mai extinsă și mai la nivel mondial decât ne-am așteptam. Ne așteptăm la o criză structurală și nu la o criză obișnuită, o criză ciclică. Criza din 1929 a început în Statele Unite, însă a avut nevoie de 2 ani de zile pentru a ajunge în Europa. Criza actuală a ajuns mai repede uh, după falimentul Lehman Brothers în, uh, în, și uh, declanșarea crizei financiare s-au scurs doar două săptămâni. Iar problema disocierii, faptul că economiile emergente nu, au, uh, nu vor avea același uh, efect uh, de, ca și economiile globalizate nu se aplică. Deci economii precum China, India și alte economii emergente vor fi și ele afectate. Al doilea aspect este că uh, schimbarea cea mai importantă necesită o revoluție a mentalităților. La fel ca în 1929 e nevoie de un New Deal sau uh, în 1973 uh, criza petrolului. Din punctul meu de vedere, problema reglementării a opt-inurilor în sectorul financiar această epocă este depășită. Domnul Pötering vorbea de o schimbare a mentalităților, e adevărat, uh, pentru că astfel autoritățile publice vor primi competențe de a stabili noi reglementări. De asemenea, trebuie să acordăm uh, compensații celor care uh, despăgubiri celor care au pierdut foarte mult în această criză. Al treilea aspect se referă la criza financiară. Toți cei care au luat cuvântul au subliniat faptul că reinstaurării um, încrederii în piețe este condiția absolut necesară pentru a ne asigura că piețele și economia uh, refuncționează. Uh, de asemenea, e urgent să restabilim încrederea în sistemele financiare. Trecem la grupul de lucru 2, crearea de locuri de muncă, combaterea sărăciei, asigurarea liberei circulații. Lubomir Zoaralec, deputat în cadrul Camerei Deputaților în Republica Cehă. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Dați-mi voie să sintetizez discuțiile din uh, grupul de lucru al doilea Discuțiile au fost uh, foarte aprinse pentru că impactul crizei financiare asupra economiei reale încep să se facă simțite în întreaga Europa și știm că ne vom confrunta cu o creștere a șomajului, cu închiderea întreprinderilor și cu o scădere a veniturilor populației. Guvernele sunt conștiente de faptul că trebuie luate măsuri în toate statele membre cu respectarea principiului subsidiarității la nivel european pentru ca consecințele crizei financiare să fie cât mai limitate. S-au exprimat multe opinii interesante, opinii diverse, care arată că participanții sunt conștienți de importanța acestei chestiuni. Situația actuală pare chiar și mai gravă, pentru că nu putem estima cât de multe sunt aceste active toxice. Nimeni nu ne poate spune care este de fapt situația băncilor europene și cât de mare este amploarea acestor active toxice. Trebuie să analizăm situația și trebuie să o rezolvăm, pentru că, în caz contrar, recesiunea actuală se va transforma într-o depresiune pe termen lung. Este foarte greu de vorbit despre impactul social și este greu de asemenea de făcut prognoze. Participanții la discuții au convenit asupra faptului că crizele acestea au reprezentat un test important pentru Europa. Europa va reuși să facă față provocării dacă va rămâne unită. Din acest punct de vedere, ratificarea rapidă a tratatului de la Lisabona pare a fi soluția inevitabilă. Doar o Uniune Europene unită și puternică poate să răspundă în mod eficace la această provocare. Avem nevoie de un leadership puternic în timpul acestei crize și tratatul de la Lisabona este o condiție prealabilă pentru a avea acest leadership puternic. Al doilea punct important, subliniat în cursul discuțiilor, a fost strategia de la Lisabona. S-a vorbit despre aplicarea coerentă a strategiei de la Lisabona. Este clar că statele membre este clar că statele membre care au reușit să se apropie mai mult de obiectivele de la Lisabona se află într-o situație mai bună e nevoie de adaptabilitate, e nevoie de o îmbunătățire a capacității de inovare. Acestea sunt aspecte importante ale strategiei de la Lisabona. O altă chestiune importantă care a fost ridicată în cursul discuției a fost aceea solidarității. Mulți participanți au făcut un apel pentru solidaritate între statele membre solidaritate față de cetățenii cei mai expuși din Uniunea Europeană. Criza aceasta va adânci inegalitățile și îi va afecta pe cei mai vulnerabili din societate, pe tineri, pe vârstnici și uh, gospodările cu venituri mici. Deci, prima preocupare trebuie să fie să se scadă impactul asupra acestora. Conform uh, opiniilor exprimate în cursul dezbaterii, trebuie să se evite feminizarea sărăciei. De asemenea, în timpul dezbaterii s-a spus în repetate rânduri că toate consecințele sociale trebuie să fie abordate în mod direct. Fondul European pentru Globalizare și Fondul Social European trebuie să fie folosite la maxim. De asemenea, trebuie să se îmbunătățească capacitatea acestor fonduri. Trebuie să fie transformate în uh, instrumente adecvate de răspuns la crize. S-a pus întrebarea dacă instrumentele actuale sunt suficiente în Uniunea Europeană și îmi amintesc că s-a vorbit și despre pactul social european, care este foarte important în această situație. Uniunea Europeană trebuie să dea un răspuns la criză care să se bazeze pe patru principii complementare. În primul rând, să se concentreze asupra cetățenilor celor mai vulnerabili, apoi să anticipeze consecințele pentru evoluția pieței muncii și apoi să se folosească în mod mai intens instrumentele financiare și, în sfârșit, inovația socială. Aș vrea să explic mai pe larg acest aspect, reconfigurarea și folosirea mai intensă a instrumentelor financiare. S-a repetat de mai multe ori că trebuie să vorbim mai mult despre eurobonduri, pentru că Statele Unite emit miliarde de dolari și e posibil ca piața obligațiunilor să fie saturată. De aceea este important să acționăm și în Europa și să emitem obligațiuni în euro și să mobilizăm resursele pentru a rezolva problemele sociale. Participanții la discuție consideră că protecționismul nu este soluția. S-a repetat acest lucru de mai multe ori. Protecționismul nu va contribui la crearea de locuri de muncă. Piața internă ar trebui să rămână un cadru esențial. S-a subliniat faptul că protecționismul ar putea duce la tensiuni sociale care ar putea să exacerbeze sentimentele naționaliste, extremismul și xenofobia participanții la grup au uh, considerat că această criză financiară nu afectează doar uh, uh, participanții la piață, este o criză de încredere, o criză socială și o criză a valorilor și afectează toate elitele sociale. Este important să subliniem că în centrul atenției trebuie să se află ființa umană politica trebuie să fie fiabilă și transparentă. Modul în care Uniunea Europeană va aborda această criză îi va defini rolul în lume, precum și semnificația, relevanța în ochii cetățenilor europeni. Poate că a venit timpul să arătăm că Uniunea Europeană este credibilă, că poate să îi ajute pe cetățeni în situațiile de criză. Și o observație în final, pentru că știu cât de mult s-a repetat faptul că tratatul de la Lisabona este o condiție pentru ca Uniunea Europeană să obțină succese. În Parlamentul Ceh astăzi va avea loc o sesiune plenară și discutăm în mod special despre tratatul de la Lisabona. Sunt convins că în această seară vom și vota acest tratat și sunt convins că votul va fi pozitiv. Avem un sistem bicameral în Republica Cehă și se va discuta în Camera Deputa Deputaților. Însă vă promit că vom face tot posibilul pentru a vota în Parlament și pentru a face pași uh, înainte. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you so much, dear Lubomir. Vă mulțumim, domnule uh, Zaoralec, nu doar pentru raportul dumneavoastră, ci și uh, pentru informația oferită, și anume votul pozitiv care probabil va avea loc, uh, va fi făcut în seara aceasta în Camera Deputaților din Cehia. Este important să vă întoarceți cu toții la Praga, să nu rămâneți aici. Bine, sunteți bineveniți aici oricând, însă astăzi trebuie să vă întoarceți acasă. Vă urez mult succes uh, la votul din uh, seara aceasta și mai apoi vom vedea ce se va întâmpla în Senatul Ceh. Trecem acum la dezvoltare economică și schimbări climatice, a treia temă de pe ordinea de zi. Doamna Carina Adolfson Elgestam va avea cuvântul. Ea reprezintă Parlamentul suedez. Vă rog. Herre ordförande, mina damer och herrar i... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, grupul de lucru 3 a purtat o dezbatere foarte vie au existat foarte multe idei iterate, foarte interesante de altfel, divergente de multe ori, însă dați-mi voie să încep cu un citat din Martin Luther King. I have a dream, am un vis. Este vorba de modul în care ne dorim viitorul nostru. E vorba despre visele noastre și acestea uh, Uh, sunt deosebit de importante în perioada în care trăim o perioadă a crizei financiare, o perioadă în care majoritatea populației este nesigură, este nesigură în ceea ce privește evoluțiile climatice. Tocmai de aceea avem acum ocazia de a folosi la nivel european această șansă care ne este oferită. Criza economică, criza financiară ne oferă posibilitatea acum de a face investiții în combaterea schimbărilor climatice și de a găsi astfel o, o cale de combatere a crizei cu care ne confruntăm. E momentul acum să dezvoltăm soluții pentru preîntâmpinarea acestei crize. Discuțiile purtate ieri au fost, după cum spuneam, deosebit de intense. Mulți parlamentari au uh, recunoscut că sunt nesiguri în ceea ce privește viitorul. Susțineau că ne-am impus anumite țeluri economice pe care nu știm sigur dacă le vom putea transforma în realitate. După părerea mea, majoritatea celor prezenți la grupul nostru de lucru au fost de părere că trebuie să facem investiții în uh, tehnologia necesară pentru uh, combaterea schimbării schimbărilor climatice și aceasta este singura soluție pentru crearea unui viitor uh, fericit pentru nepoții noștri. Ne-am impus foarte multe obiective foarte ambițioase în momentul de față. Este important să investim uh, în atingerea unor obiective atât pe termen mediu cât și pe termen uh, lung. Este important ca în fiecare stat membru să sondăm posibilitățile care stau la dispoziție. Știm că există o necesitate mare de investiții în uh, tehnologiile ecologice. Lucrul acesta, bineînțeles, trebuie să fie făcut în așa fel încât toate nevoile economice, toate pre premisele economice ale statelor membre să fie luate în considerare de la bun început. Premisele dintr-un stat uh, nu sunt suficiente de multe ori și tocmai de aceea trebuie să fim solide solidari și să folosim împreună resursele de care dispunem. Vreau să numesc și Banca Europeană de Investiții și fondurile structurale europene care pot fi folosite în acest sens. Aceste fonduri pot fi folosite pentru crearea unei Europe ecologice. Putem crea astfel posibilitatea de a combate criza cu care ne confruntăm. O furnizare sigură a energiei este un aspect deosebit de important pentru mulți. Uh, atât pentru cetățeni cât și pentru companiile europene, pentru competitivitatea acestora așadar. Pornind de la situația din momentul de față, nu trebuie să ne limităm la interconectarea rețelelor naționale. Este important ca Europa să, să construiască o rețea europeană. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, vedem că și președintele Obama mizează acum pe energia regenerabilă, pe energia eoliană și cea solară. Uniunea Europeană trebuie să spună clar că își dorește să își păstreze acest rol de lider în ceea ce privește uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Este important ca încă din momentul de față să facem această legătură între investițiile necesare și schimbările climatice. Investițiile care creează noi locuri de muncă. Mă gândesc, uh, spre exemplu, la investiții făcute în clădirile, în locuințele noastre. La acest nivel, investițiile sunt uh, posibile și aceste investiții vor duce la sporirea eficienței energetice a clădirilor noastre. Într-un stat uh, cu o temperatură rece, izolația clădirilor poate duce la păstrarea căldurii în interiorul clădirilor, pe când în statele cu un climat uh, mai uh, călduros, aceste, această izolare a clădirilor poate duce la păstrarea temperaturii mai joase în interiorul clădirilor. Ar trebui să ne adaptăm sistemele de canalizare uh, Există robinete care lasă să curgă o anumită cantitate de apă într-o anumită perioadă de timp. Toate aceste investiții sunt necesare pentru viitorul nostru, pentru combaterea schimbărilor climatice. În același timp, putem crea prin aceste investiții noi locuri de muncă. Știm că la nivel industrial situațiile din diferitele state membre sunt diferite, bineînțeles, însă făcând aceste investiții putem crea noi locuri de muncă pentru a reuși lucrul acesta este important ca fiecare stat uh, membre să fie conștient de puterile, de punctele forte pe, de care dispune. Lucrul acesta înseamnă, înseamnă, bineînțeles, o folosire în primul și în primul rând a fondurilor publice pentru demararea schimbării. Știm că ne confruntăm cu o criză economică în momentul de față. Acest lucru înseamnă că investițiile trebuie să fie făcute cât se poate de eficient, astfel încât noi să reușim a, să ne atingem obiectivele atât pe termen scurt cât și pe termen lung investiții în alte structuri, uh, spre exemplu în investiții făcute pentru îmbunătățirea eficienței energetice. În grupul de lucru de ieri s-a accentuat de asemenea importanța recreerii încrederii în uh, corpurile decizionale. Vedem că în Statele Unite ale Americii Există o nouă mentalitate la nivelul populației americane. Oamenii sunt încântați, sunt încrezători că au găsit un lider care să le arate calea corectă. Sper din tot sufletul să ajungem la o astfel de mentalitate și la nivel european. Important este însă să luptăm pentru crearea unei uh, siguranțe energetice la nivel european. Cu toții trebuie să luptăm pentru, aceste, pentru acest obiectiv. Bineînțeles, avem agende diferite la nivel național, însă trebuie să avem obiective comune pe termen uh, european. Bine, nu trebuie să ne rezumăm la a spune că am uh, stabilit obiective la term- pe plan european și acest lucru este suficient. Nu. Fiecare stat în parte trebuie să își asume responsabilitățile necesare și trebuie să lupte în continuare pentru implementarea și transformarea în realitate a acestor ambiții. Noi, parlamentarii, avem responsabilitatea de a sprijini această evoluție. Importantă este și conferința de la Copenhaga. Este important ca acolo să ajungem la un consens. Este deosebit de important după după părerea mea, să ajungem la Copenhaga la un consens. Bineînțeles, nu putem să ne limităm la acest lucru. Dacă e să facem investiții, trebuie să începem de acum să muncim, nu trebuie să așteptăm luna decembrie pentru că s-ar putea să fie mult prea târziu. Este vorba despre investiții în combaterea schimbărilor climatice și în același timp uh, investiții care să ducă la crearea de noi locuri de muncă. Știm că emisiile sunt uh, un fenomen global. Uh, ne uităm în Rusia, în India, în China și trebuie să ne dăm seama cum îi putem ajuta pe ei să facă investiții în același domeniu fiecare cetățean din fiecare stat la nivel mondial trebuie să-și asume responsabilitatea. Nu au dreptul să se așeze, să se relaxeze și să susțină că schimbările climatice sunt un fenomen dat și nimic nu se poate schimba. Nu, fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea, iar noi, în calitate de parlamentari, trebuie să uh, evaluăm situațiile din statele noastre membre și trebuie să ne dăm seama cum putem pune pe picioare acest proces. Nu trebuie să-i așteptăm pe alții care să ia inițiativa. S-a mai vorbit uh, ieri uh, despre o piață energetică comună la nivel european. Acesta este un obiectiv pe care îl urmărim. Partea britanică a spus uh, că cererea de energie regenerabilă crește din ce în ce mai mult și acesta ar, fi, ar putea fi o cale spre viitor. Trebuie să evităm să ajungem într-o situație în care să așteptăm pur și simplu această rețea gigantică la nivel european. Am mai vorbit, domnule președinte, despre o serie de alte teme, însă concluzia a fost următoarea. Este important să implementăm strategia de la Lisabona. Este vorba despre uh, politica ecologică și uh, politica uh, socială și cea financiară care trebuie să meargă mână în mână. Domnul președinte, Vă mulțumim, doamna Elgestam, le mulțumim tuturor celor trei raportori. Stimați colegi, în cazul în care doriți să luați cuvântul, vă amintesc că trebuie să completați formularul care uh, trebuie să le înaintați președinției. Acum va urma uh, domnul Ellen uh, Larson, vorbitorul nostru. Vă urez bun venit, domnule Ellen Larson, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. President. Nobel Prize winner. Aș dori să vă transmit un mesaj foarte important al unui fost laureat uh, Nobel. sectorul proprietății imobiliare este cel mai important. Atâta timp cât prețurile activelor cresc și acest lucru se întâmplă în prezent, economia va continua și ea să uh, scadă și uh, el spune că nu e nevoie doar de pachete de uh, stimulare importante, însă e nevoie de un program mai uh, vast de a uh, achiziționa active, iar uh, ipotecile uh, imobiliare sunt uh, domeniul cel mai important uh, de activitate. Fără un astfel de uh, program, deflația va uh, atenua o parte din efectele benefice ale pachetelor de redresare. Uh, acest fenomen e evident în uh, Statele Unite, dar se pare că atât republicanii cât și democrații încearcă să metode de a ajuta piața imobiliară și s-ar putea ca Europa să aibă și câteva concluzii interesante de tras uh, din aceste măsuri. Aș dori să mă refer acum la politicile sociale ca parte integrantă a planului de redresare. Politicile sociale ar trebui să fie văzute ca un factor um, um, important și nu ca un lux pe care ni-l permitem doar în anii în care avem bani la dispoziție. Uh, Totuși, aceste măsuri sociale sunt prea modeste și sunt uh, asigurate pe un termen prea mic de timp pentru a avea efectul scontat. Ele nu pot acționa ca uh, stabilizatori automați și cred că măsuri sociale pe termen lung ar avea un uh, efect mai uh, bun. E o reglementare, e, o recomandare nu din partea unor uh, experți, ci din partea uh, ziarului Financial Times. Sunt de acord cu Financial Times. Politicile sociale pe termen lung vor avea cu adevărat uh, um, beneficii aceste două priorități menționate sunt uh, foarte importante, însă trebuie să ne gândim și la echilibrarea economiei mondiale. Deficitul uh, de cont american este de 700 de miliarde de dolari, iar surplusul uh, bugetar în China și în economiile emergente din Asia de Sud are aceeași valoare. Nu putem continua cu astfel de, societ- de, de situație. China Asia trebuie însă să găsească uh, soluții pentru a echilibra situația. Însă Europa nu poate să uh, rămână cu brațele încrucișate. Europa are o uh, contribuție foarte importantă de adus atunci când acționează coordonat ca în calitate de entitate economică și această putere poate fi folosită pentru a uh, stimula redresarea și pentru a evita ca protecționismul uh, să subvenționeze beneficiile pieței unice și uh, situația Uniunii Europene în general. În fine, pe lângă aceste provocări care vă aparțin dumneavoastră, mai există o a patra prioritate, restructurarea sistemelor energetice. E o provocare foarte importantă în sine, dar și un element cheie din orice plan de redresare economică. Dacă ne gândim la analiza lui Nicholas Stern, Uh, e un, o bună bază de plecare. El a subliniat că strategia în domeniul schimbărilor climatice este strategia care stimulează creșterea cea mai uh, importantă, iar investiția în tehnologiile ecologice este investiția cea mai benefică. Randamentul este evident atât pentru industrie, pentru întreprinderi cât și pentru consumatori. Iar uh, randamentul pe termen lung uh, în ce privește um, um, schimbările climatice este cel mai um, avantajos. Și în fine aș dori să fac uh, o recomandare finală în ce privește politicile europene. În ultimul deceniu, avem, am avut două mari strategii europene, strategia de la Lisabona pentru creștere și ocupare și strategia pentru creștere durabilă. Avem astăzi o a treia strategie, o strategie de redresare economică pentru a uh, reveni la creștere economică. Aceste strategii sunt strâns legate între ele și ele vor duce la tensiuni în uh, domeniul deciziilor politice toate vor beneficia de pe urma coordonării și toate vor avea de pierdut uh, dacă va exista o concurență neechitabilă între ele. În fine, aș dori să vă spun în câteva cuvinte cât de lungă cred eu că va fi criza. Profesorul Nuriel Rubini de la Universitatea New York a anticipat primul criza. El este văzut astăzi ca singurul expert la nivel mondial uh, de încredere în legătură cu criza um, mondială. Într-un interviu a spus Dăunăzii că criza actuală va fi de trei ori mai gravă și mai lungă decât ultima criză majoră dacă facem tot ce ne stă în putință pentru a încerca să salvăm băncile și să uh, relansăm economia. Și încă o dată subliniez dacă facem tot ce trebuie în aceste politici economic, economice. Vă urez succes să adoptați măsurile potrivite pentru a ajuta economia să iasă din această criză gravă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule profesor Larsen, pentru discursul dumneavoastră și avem nevoie de sfatul dumneavoastră luminat, noi politicienii, pentru a lua deciziile potrivite. Dau acum uh, cuvântul președintelui uh, Sobotka. Bună dimineața tuturor! Continuăm dezbaterea care a început ieri. Avem o listă a vorbitorilor și vă rog să respectați durata intervenției de două minute fiecare. Domnul Matuzas din Lituania mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. În aceste două zile am ascultat multe sfaturi și concluziile grupurilor de lucru au fost de asemenea interesante, însă aș vrea să revin la un subiect de actualitate. Aș vrea să salut decizia Comisiei de a realoca fonduri către proiectele energetice. Criza gazului ne-a arătat că Uniunea Europeană este foarte vulnerabilă pentru că este foarte dependentă de furnizori uh, de energie care sunt constituiți în monopol. Ori politica energetică ar trebui să fie în fruntea obiectivelor europene propunerea de a aloca 3 uh, milioane 500 de mii de euro proiectelor energetice este un răspuns oportun la situația actuală și este un mijloc proporțional pentru a răspunde provocării. Este foarte important pentru acele țări care sunt izolate de piața energetică europeană și va fi foarte util pentru depășirea dificultăților economice. Bugetul actual trebuie să fie flexibil și anumite fonduri trebuie realocate. De aceea consider că răspunsul acesta este cel potrivit. Chestiunea flexibilității bugetare va fi discutată în contextul revizuirii bugetare și securitatea energetică este un aspect care ar trebui abordat încă de pe acum, după cum uh, ne arată criza gazului. Lituania și țările baltice se vor confrunta cu probleme foarte mari în ceea ce privește aprovizionarea cu energie, mai ales după ce Lituania își va închide fabrica nucleară, centrala nucleară, la sfârșitul acestui an. Suntem alături de țările care au fost afectate de criza gazului. Dacă această criză ar fi durat mai mult, aceste guverne acestor țări nu cred că ar fi putut uh, explica cetățenilor de ce nu există interconexiuni cu Uniunea Europeană și de ce nu există o capacitate internă suficientă. Fac un apel la adresa ECOFIN, Parlamentul European și Comisiei pentru Buget pentru a se ajunge la un acord în privința realocării fondurilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Sefțic din uh, Senatul Ceh. Mulțumesc! Particip de multă vreme la reuniuni interparlamentare în Parlamentul European Grupul uh, Wim Kok a purtat reuniuni foarte interesante pe tema competitivității. Aș spune că integrarea europeană va funcționa dacă se va îmbunătăți competitivitatea. Acesta va fi uh, criteriul. Cred că nu trebuie să ne modificăm în niciun fel concluziile în ciuda crizei bancare, care a devenit o criză economică, cred că nu trebuie să ne modificăm uh, concluziile. La reuniunea de ieri am respins ideea protecționismului. Cred că toate grupurile politice și toate grupurile de lucru au respins protecționismul. Trebuie să avem în vedere acest lucru înaintea fiecare alegeri inclusiv înaintea alegerilor naționale, nu doar înaintea alegerilor europene. Protecționismul și barierele nu există doar între state, ci și în interiorul statelor. Anumite grupuri fac lobby pentru propria lor clientelă și trebuie să combatem acest fenomen, trebuie să Conlucrăm de asemenea pentru a elabora o politică energetică comună foarte importantă pentru a depăși această criză care, dacă nu ne omoară, ne va face mai puternici. Mulțumesc. Din partea Parlamentului European, Bernard Wojciechowski. And colleagues. Domnule președinte, stimați colegi, documentația apărută pe uh, site-ul web pentru întâlnirea de astăzi și, de asemenea, discuțiile purtate până în momentul de față sunt deosebit de importante, trebuie să fie luate în, considerate, în considerație. Avem de-a face cu un efect domino în ceea ce privește răspândirea crizei uh, în momentul de față. Există diferite efecte resimțite la nivelul uh, cetățenilor europeni din diferitele statele membre. ultimii indicatori oferiți de OCDE uh, cu privire la situația economică ne încurajează spunându-ne că uh, criza, la, criza financiară va scădea în amploare în, cea de, al, în cel de-al treilea trimestru al anului acestuia. Însă, uh, în uh, statul pe care îl uh, reprezint, uh, situația este dificilă, cel puțin pe piața for- forței de muncă, iar implementarea fondurilor de structurare este deficitară. Pentru că vorbesc în numele Poloniei acum, aș dori să accentuez un aspect deosebit de important. Planul de relansare economică stabilește ca în fiecare stat membru al Uniunii Europene o companie să poată fi creată în trei zile fără a fi percepute taxe pentru constituirea companiei. Serviciile oferite în uh, Polonia de uh, în momentul de față nu sunt suficiente însă pentru a oferi această șansă. În uh, Polonia, sunt necesare 3 zile, 30 de zile și 735 de euro pentru com, uh, constituirea unei companii. Așadar, uh, un timp uh, foarte lung. Parlamentul European poate el ajuta cetățenii polonezi? Nu, pentru că nu ne deține instrumentele necesare. Sper că situația se va schimba în curând, pentru că doar astfel vom avea un New Deal la nivelul uh, redresării economice în Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna... Uh, Karina Adolfsson Egelstam din partea Parlamentului suedez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la strategia de la, la Lisabona. De, este vorba despre viitorul acestei strategii. Am văzut deja, am discutat deja din nou și din nou despre criza financiară cu care ne confruntăm. Ce înseamnă lucrul acesta? Piețele financiare pur și simplu și-au depășit posibilitățile. Uh, aceste acțiuni acum au efecte asupra cetățenilor de rând. Se ajunge la pierderea locurilor de muncă, se ajunge la probleme uh, de natură socială. Nu vedem doar oameni care își pierd locurile de muncă, ci vedem și oameni care își pierd locuințele. Consider că ceea ce a spus par uh, parlamentarul european ieri uh, nu poate fi decât lăudabil. Și anume, strategia de la Lisabona este importantă, însă trebuie să fie o strategie care să ia în considerare latura umană. Lucrul acesta este deosebit de important. Pe, și lucrul acesta este important nu doar pentru că ducem o politică socială, ci pentru că înțelegem prin această politică socială uh, tocmai uh, dezvoltarea economică care merge mână în mână cu uh, o societate echitabilă. Aceleași drepturi, aceleași uh, responsabilități pentru bărbați și femei, aceleași condiții pentru constituirea unor companii, aceleași condiții care să ducă la generarea acelorași efecte. Lucrurile acestea sunt importante dacă e să creăm încredere în viitor. Dacă dorim să Uh, avem parte de creștere economică pe viitor și de ocuparea forței de muncă în Europa, atunci trebuie să ne concentrăm asupra acestor lucruri. Vă mulțumesc! Următorul vorbitor este doamna Iana Bomoșicova, membru al uh, Parlamentului European. Se pare că nu se află alături de noi. În cazul acesta, următorul uh, vorbitor este Malcolm Harbour, membru al Parlamentului European. Vă mulțumesc, domnule președinte, a fost ceva neobișnuit, uh, pe, uh, dar mă bucur că am ocazia de a lua cuvântul. Vreau să-i mulțumesc uh, profesorului Larson pentru uh, rezumatul extraordinar uh, făcut uh, cu privire la provocările cu care ne confruntăm. Însă, el, domnia sa s-a, referit tocmai la titlul sau subiectul de bază al acestui, acestei conferințe. Dumneavoastră ați sugerat o serie de noi idei cu privire la investițiile publice. Uh, în special în uh, domeniul imobiliar, imobiliar pentru uh, punerea în mișcare a prețurilor pe această piață. Sunt în totul de acord cu multe dintre discuțiile purtate în uh, grupul de lucru 3. Doamna Elgestan a spus câte ceva despre potențarea eficienței economice a clădirilor. Întrebări, întrebarea mea largă, e drept, este următoarea putem spune că această componentă a acestei relansări economice se bazează pe investiții ecologice, pe îmbunătățirea eficienței energetice, pe, pe îmbunătățirea eficienței rețelelor europene. Aceste, acestea sunt, uh, aceștia sunt stimulii cei mai importanți, uh, depășesc ca importanță scăderea taxelor, impozitelor, etc. Mă gândesc că când vorbim despre New Deal la ceea ce s-a întâmplat în anii 30 în uh, Statele Unite ale Americii. Așadar, spunem că situația era atât de gravă atunci uh, și este la fel de gravă acum, încât să, uh, trebuie să ne întoarcem la deciziile luate atunci, însă dumneavoastră vorbeați și despre această prăpastie care trebuie să fie depășită. Ieri am spus și voi repeta astăzi același lucru, că recesiunile din Europa au fost depășite cu ajutorul băncilor care dispuneau de instrumentele, instrumentele necesare. Acum suntem într-o situație în care cei care au, cele care au generat problemele cu care ne confruntăm sunt uh, băncile. Avem nevoie de soluții noi, pentru că nu ne-am confruntat cu astfel de situații în trecut. Domnul Larsen uh, ne încurajează să privim cu atenție aceste soluții iterate în ultimul timp. Această prăpastie trebuie să fie acoperită cu ajutorul acțiunilor publice aceste active toxice trebuie să fie uh, îndepărtate și activele trebuie să fie folosite în, în zone neopace în momentul de față, uh, trebuie să fie folosite pentru a îmbunătăți situația. Însă toate acestea trebuie să fie incluse în, în uh, documentația necesară. Însă trebuie să ne asigurăm în același timp că băncile care au creat pro- problema își vor remedia, ameliora problemele cu care s-au confruntat. Noastră vorbeați despre investiții publice, despre active folosite și investite în viitor și în același timp trebuie să ne ocupăm de această prăpastie. Avem nevoie de o politică mult mai coordonată în acest sens, după părerea mea. Și poate acesta este, acesta este mesajul pe care ar trebui să-l trimitem uh, la următorul uh, summit ministerial. Vă mulțumesc. Vă rog să vă respectați timpul timpul acordat și să nu vă îngrijorați în legătură cu ce figurează pe monitoare. Serge Poignon din partea Senatului francez are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, în primul rând aș dori să salut organizarea acestei uh, reuniuni și acestui dialog extraordinar între Parlamentele Naționale și Parlamentul European și aș dori să felicit cele trei grupuri ale căror uh, concluzii uh, ne-au fost prezentate în această dimineață și aș dori să vă împărtășesc trei dorințe. În primul rând, trebuie să încurajăm uh, cât putem uh, coordonarea politicilor între statele europene. În al doilea rând, nu ar trebui să ne limităm la măsuri imediate de ieșire din criză și să nu omite măsurile coordonate pe termen mediu și lung. Uh, a fost subliniat în repetate rânduri ieri acest aspect, mai ales în domeniul inovării, competitivității, al dezvoltării durabile, pentru a crea locuri de muncă și pentru a face față provocărilor actuale. Și în al treilea rând, să subliniem faptul că întoarcerea la protecționism trebuie evitată și pentru că suntem aici pentru a avea un dialog, aș dori ca toată lumea să înțeleagă că orice mijloc, orice decizie națională de a sprijini uh, o industrie, de exemplu industria, auto, industria automobilelor în Franța, va face ca alte țări să profite de această măsură. Și spun acest lucru uh, pentru a uh, liniști temerile colegilor uh, exprimate aici. Da, domnule președinte, e nevoie de un dialog continuu și strâns pentru a avea un demers comun de care să beneficieze toate țările europene care sunt uh, unite în strategia de la Lisabona pentru ca Europa să fie mai puternică și față, fa, să facă față provocărilor mondiale, uh, să fie gata pentru o nouă economie, să încurajeze progresul social, și să încurajeze securitatea uh, energetică și uh, combaterea schimbărilor climatice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule. Următorul vorbitor este reprezintă Parlamentul Cipriot, domnul Nicolas Papadopoulos. Sunteți în sală, domnule Papadopoulos? Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu aș dori și eu să vă adresez mulțumiri, să adresez mulțumiri președinției și celor trei grupuri de lucru care și-au prezentat concluziile pentru a nu relua majoritatea aspectelor trecute în revistă, aș dori să vă spun că și eu sunt de acord cu ideea că avem nevoie de o măsuri care va putea, vor permite Europei să depășească această criză. Aș spune că aceste măsuri au fost adoptate însă cu mare întârziere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! E nevoie de două intervenții din partea parlamentelor naționale și apoi uh, de un parlament uh, european. Aș dori să-i dau cuvântul domnului Udo Balmă. Bulman, europarlamentar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă adresez... Să mă adresez tuturor celor care au vorbit despre competitivitate în Europa. Da, competitivitatea este importantă pornind de la uh, strategia de la Lisabona. Însă ne aflăm oare în această criză deoarece uh, suferim uh, în domeniul competitivității? Nu. Au existat o serie de evoluții în ultimii ani, există imagini diferite la nivel european, însă miezul crizei este reprezentat de criza financiară care a fost cauzată de speculatori, de instrumente toxice și această criză trebuie să fie soluționată acum. Domnul Alan Larson a spus uh, bine că mai întâi de toate trebuie să remediem problemele de pe piața financiară și bancară, dacă e să revenim la o situație stabilă. Vă amintesc că reprezentații Comisiei au promis că se vor uh, orienta uh, pornind de la rezultatele întâlnirii G20. Se vor asigura că toate instrumentele sunt bine reglementate. Așteptăm în continuare ca inițiativele uh, Uh, uh, cerute în ceea ce privește acele fonduri hedge și în ceea ce privește toate celelalte instrumente și instituții uh, toxice să fie implementate. Comisia trebuie să ne ofere aceste informații. Același lucru se întâmplă și în ceea ce privește îmbunătățirea coordonării economice și financiare. Instrumentele noastre nu sunt suficient de bune pentru a face față situației, pentru a soluționa provocările cu care ne confruntăm o mai bună coordonare a politicii noastre de investiții, în modernizarea, investirea în uh, viitorul statelor noastre membre sunt toate necesare. Trebuie să ne asigurăm că există o siguranță pe plan social, dar și economic. Cu toții, uh, reprezentanții Parlamentului, uh, Parlamentelor Naționale, reprezentanții Parlamentului European trebuie să ne asigurăm că aceste, uh, această situație este remediată. Vă mulțumesc. Domnul Garig din partea Parlamentului francez. Domnule președinte, stimați colegi, trei observații. Aș dori în primul rând să salut rolul Băncii Centrale Europene, pentru că atunci când am trecut în toiul crizei, ne-am aflat la marginea prăpastiei în momentul în care uh, autoritățile americane au abandonat, au uitat banca Lehman Brothers, nu o să spunem niciodată suficient de tare cât de importantă a fost intervenția Băncii Centrale Europene în uh, uh contextul actual. Aș dori să vă spun că împărtășim uh, ideile și principiile Europei fără obstacole le liberei circulații în Uniunea Europeană. Însă, cred că mai degrabă potrivit decât conceptul New Deal, există două concepte existente în Uniunea Europeană și care ar merita uh, amplificate în Uniunea Europeană, primul al economiei sociale de piață, uh, tratatele și mai ales tratatul de la Lisabona se referă la această noțiune care nu vizează doar un liber schimb uh, fără bariere. Economia socială de piață e o, econom- e o economie a unei piețe controlate la care pot uh, fi ancorate concepte precum uh, cele dezvoltate în Danemarca, precum flexi-securitatea și celălalt concept al strategiei. Avem strategia de la Lisabona, din păcate e o strategie prea uh, Uh, slabă, pentru că el e lăsată la cheremul uh, statelor membre, iar Europa, cred eu, are nevoie astăzi de o adevărată strategie mai ales în domeniul cercetării. E nevoie de o politică de cercetare mai integrată între programul cadru și politicile naționale de cercetare. Instrumentele acestora nu sunt uh, armonizate deocamdată. În domeniul politicii industriale se vorbește foarte mult despre această politică. Unii o sublinează deschis, alții contestă acest principiu, dar o aplică această politică. Avem însă nevoie de o politică uh, industrială la nivel european și am dorit de asemenea ca Uniunea Europeană să aibă capacități de analiză și de reacție în ce privește marii săi parteneri la nivel mondial, pentru că nu putem uh, să fim naivi, uh, să ne în fața partenerilor care ne înconjoară, Europa în astfel de circunstanțe are nevoie de instrumente când uh, se confruntă cu fenomene de concurență neloială, nu e vorba de protecționism și de o viziune strategică pentru Europa. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor din partea Senatului Pole polonez, domnul Smulevici. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dezbaterea de astăzi și cea de ieri au fost uh, utile și variate. Criza este extrem de complexă. Mă bucur că mă aflu aici în calitate de membru al Comisiei pentru Afaceri Economice a Parlamentului polonez. Trebuie să subliniez că doar acțiunile coordonate la nivelul Uniunii Europene și la nivelul statelor membre pot avea efecte rescontate. Criza aceasta este și o oportunitate, mai ales în acele domenii în care Uniunea Europeană, a rămas în urmă va necesita însă cooperare și coordonare la nivelul Uniunii Europene. Răspunsul la această criză este de ordin economic și ține de întreprinzători, mai ales de sectorul IMM-urilor. Cred că în Înspre acesta trebuie să ne îndreptăm sprijinul pentru a promova competitivitatea și inovația. Doar întreprindere competitivitate, întreprindere competitive pot concura pe piața globală. Putem discuta dacă soluția sunt subvențiile sau uh, politicile fiscale. Sigur, de asemenea că trebuie să creăm locuri de muncă, însă trebuie să o facem pe plan local. Locurile de muncă se creează în economie și cu cât este mai competitivă economia, cu atât este mai mare și nivelul ei de stabilitate. În concluzie, trebuie să ne întoarcem la rădăcinile Uniunii Europene. Trebuie să realizăm de ce a fost creată Uniunea Europeană, trebuie să cimentăm legăturile sociale, economice și legăturile între state. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul domnul Elias Calioras din Parlamentul grec. Mulțumesc, domnule președinte! Criza pe care o traversează planeta noastră este o criză nouă, o criză mai puțin structurală, mai puțin ciclică și, din acest punct de vedere, reprezintă un fenomen fără precedent. Știm cu toții că tot răul e spre bine, cum se spune. Asta nu înseamnă că ar trebui să ne bucurăm de această criză, însă cred că trebuie să vedem și aspectele ei pozitive. Dragi colegi, cred că această criză ne permite să evaluăm, în primul rând, capacitățile noastre de a depăși criza. Ne permite să evaluăm politicile statelor membre și politicile Uniunii Europene. Practic putem să ne măsurăm forțele în calitate de stat sau întreprindere. Criza aceasta ne face de asemenea să înțelegem că suntem foarte sensibili și că Forța Europei este aceea a modelului social european cunoscut în întreaga lume. Într-un anumit sens, cred că această criză a repus lucrurile la locul lor și ne, le arată dintr-o perspectivă reală. Cred că este important în cadrul dezbaterii noastre de astăzi să respingem ideea oricărei improvizații. Din potrivă, trebuie să planificăm atent măsurile, trebuie să găsim calea cea bună și trebuie să fim transparenți în așa fel încât uh, să fim uh, la opusul sistemului financiar căruia nu-i place transparența. Mulțumesc. Are cuvântul acum uh, domnul Larson de la Universitatea din Lund pentru a comenta discuția. Mulțumesc. Doar câteva observații subcinte. Sunt de acord cu majoritatea observațiilor făcute aici, cu principalele mesaje care s-au desprins din intervențiile dumneavoastră. Mesaje legate de natura crizei, nevoia de a acționa, importanța coordonării măsurilor pentru a evita protecționismul, nevoia de a investa, investi în politici de cercetare, pentru că acestea sunt măsuri importante pe termen lung. Aș vrea să comentez mai ales cele spuse de domnul Harbour cu privire la tipurile de intervenții de care avem nevoie. Am citit uh, azi dimineață că Federația Angajatorilor Europeni, Eurobusiness, propune un pachet uh, stimulativ de 3,5% din PIB. Atunci când angajatorii ajung să solicite un sprijin de o asemenea amploare, cred că acesta este un semnal pe care trebuie să-l luăm foarte în serios. Și după cum spuneam, trebuie să ne gândim foarte bine la costul inacțiunii și la beneficiile acțiunii. Până acum s-au pus deja în mișcare o serie de pachete de stimulare și, în ciuda acestora, toate prognozele au fost una mai proastă decât alta. Este un lucru grav. Cred că orbecăim cu toții. Nu există expertiză în acest domeniu. Și dacă vrem să înțelegem dificultățile, ar trebui să citim ulti, capit, ultimul capitol din cartea sa, din cartea lui Ellen Greenspan, um, publicat-o cu câteva săptămâni înainte de falimentul Lehman Brothers. El este persoana cea mai potrivită care să înțeleagă această criză și în vara anului trecut credea că răul a trecut, cel mai mare rău a trecut. Deci e clar că nu există expertiză în acest domeniu și trebuie să venim cu idei noi. În ceea ce privește gaura neagră, dacă problema nu este rezolvată, nu vom reuși să redresăm lucrurile. În ceea ce privește activele toxice, există o idee populară și anume că guvernele pot cumpăra aceste active de la bănci. Avem o oarecare experiență în acest domeniu din anii 90, când s-au înființat bănci care să se ocupe de activele toxice. Nu este atât de ușor de copiat acest model. E vorba despre bănci care au fost naționalizate. Însă dacă încredințăm această misiune băncilor private, este foarte greu, pentru că întrebarea este cum să o faci fără să îi avantajezi pe cei care nu au reușit să gestioneze cum trebuie băncile. Cred așadar că trebuie să avem în vedere ceea ce a spus Strotskan în recomandările sale. Nu există încă o dată expertiză. Este cea mai gravă criză cu care ne-am confruntat în perioada contemporană. Vă mulțumesc. Ja, děkuji panu... Eh, Vă mulțumim, domnule Larson. Ați făcut un rezumat foarte potrivit al discuției și acum îi dau cuvântul lui Pierre Luchie, reprezentantul Adunării Naționale a Franței. Domnia sa are 5 minute la dispoziție pentru intervenția sa. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că astăzi Europa e obligată să facă față unei perioade îndelungate de activitate economică uh, încetinită. Din fericire, reprezentanții Uniunii Europene au dovedit că sunt capabili să coopereze în acest domeniu cu succes. Deci trebuie să continuăm cu hotărâre să facem față provocărilor economice pe care criza ni le aduce nouă tuturor europenilor. În cadrul președinției franceze, statele europene au arătat că valoarea adăugată pe care o poate aduce Europa este foarte mare. În al doilea semestru anului 2008, Uniunea Europeană a reușit să obțină un grad suficient de coordonare a măsurilor naționale de sprijinire a sectorului financiar. Consiliile de Ministri, Eurogrupul excepțional din 12 um, octombrie și Consiliile europene organizate de către președinția franceză ne-au permis să stabilim, să punem un diagnostic și să avem o metodă comună de acțiune. Da, Franța a prezentat uh, planul său național de acordare de ajutor al băncilor și s-a asigurat că acest plan respectă întru totul normele comunitare. Sigur, uh, va fi la fel și în domeniul măsurilor de redresare a activității economice, iar dialogul în curs între uh, guvernul francez și Comisia Europeană uh, sunt, se derulează acum. Aș dori să insist, uh, ca și colegul meu Serge Poignot, uh, Uh, s-au uh, emis uh, anumite, s-au făcut anumite, anumite aluzii, mai ales de prietenii polonezi. Cred că nu e corect să acuzăm de protecționism măsurile franceze recent anunțate. Încă o dată, aceste măsuri nu vor fi finalizate decât în urma dialogului cu Comisia Europeană. Și aș dori să mai spun, pentru că s-au făcut anumite caricaturi, anumite parodii și aș dori să subliniez, niciodată președintele francez nu a pledat pentru reîntoarcerea uzinelor automobile în Franța, uzine care acum funcționează în alte țări. Niciodată Uh, cel care, în cadrul președinției franceze, cu cele 27 de state membre, a uh, perfecționat uh, un plan de susținere a băncilor, deci niciodată acest președinte nu a sugerat că ar fi bine să existe un măsuri protecționiste însă trebuie să avem măsuri de investiții inteligente conform normelor europene. Beneficiile se vor face simțite în toate statele europene. Să înlesnim achiziționarea de către companiile aeriene a unor uh, aeronave economice, economie care să consume puțin um, combustibil, apoi să încurajăm investițiile inteligente în sectorul industriei automobilelor, să investim în IMM-uri, să încurajăm și accelerăm uh, construcția de locuințe, să modernizăm infrastructurile de transport, uh, iar autoritățile franceze pregătesc competitivitatea de mâine prin investiții țintite efectuate într-un termen de 2 ani. Setul de instrumente propus de către Comisia Europeană în noiembrie 2008 și acceptat de către statele membre în decembrie reprezintă o primă etapă de coordonare a măsurilor naționale, iar următoarele Consilii Europene vor trebui să pună în uh, practică toate aceste angajamente. Temerile tuturor în legătură cu protecționismul reprezintă în sine o provocare pentru Uniunea Europeană, o provocare a cărei miză o reprezintă încrederea uh, însăși încrederea tuturor în faptul că acțiunile noastre concertate la nivel european, măsuri adoptate în fiecare stat membru, deci concertate la nivel european cu Comisia și cu statele membre, trebuie să fie în slujba Europei uh, încrederea partenerilor noștri, Statele Unite, Rusia, Japonia, China, uh, iar Uniunea Europeană, cu ocazia summitului G20 trebuie să prezinte bilanțul unei activități economice și dorința noastră de a încadra și de a refunda uh, fonda capitalismul la nivel mondial și de a redefini rolul organizațiilor internaționale. Pentru că Europa are datoria și puterea de a proiecta influența soluțiilor sale dincolo de granițele sale, așa cum s-a văzut în dezbaterile recente. Eu mă bucur de faptul că uh, reacția Europei a fost uh, atât de rapidă în domeniul crizei financiare și economice. La summitul din 1 martie, convocat de către președinția cehă, vom putea să ne asigurăm că aceste planuri de redresare economică sunt coordonate și, bineînțeles, că sunt neprotecționiste. De asemenea, vom putea pregăti o poziție comună a Europei uh, pentru a pregăti summitul G20 de la Londra din 2 aprilie. Această criză care se spune că e de amploarea celei din 1929, unitatea, rapiditatea și amploarea reacției europene împreună cu soliditatea monedei unice, bineînțeles, ne-au permis să evităm uh, catastrofa financiară din urmă cu 80 de ani însă nu trebuie să ne facem iluzii. Trebuie să rămânem eh, vigilenți, poate mai mult decât vigilenți, așa cum spunea domnul Larsen. Această criză este extrem de, de, de gravă. Iar în lunile următoare, având în vedere șomajul care este în creștere în Statele Unite, în Japonia și în Europa, având în vedere încetinirea peste tot și mai ales în China activității economice, amploarea reacției europene, rapiditatea și unitatea sunt mai mult decât necesare. Și aici aș dori să citez, să-l citez pe Roosevelt, trebuie să ne temem de un singur lucru, respectiv de teamă. Haideți să cooperăm, să avem încredere unii în ceilalți și în încheiere aș dori să îl felicit pe președintele Parlamentului European, pe domnul Pöttering, și aș dori să adresez felicitări președinției cehe pentru organizarea acestei dezbateri între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, pentru că dacă era necesar să dezbatem un subiect pentru că el vizează atât politicile naționale cât și, bineînțeles, Europa și politicile sale și coordonarea politicilor europene, era necesar de dezbaterea de astăzi și vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul reprezentanta Parlamentului suedez, domnul Elindersen. Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues, thank you for... Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru invitația făcută de a lua parte la această conferință și pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a vă vorbi câte ceva despre partea sau uh, privi, a, maniera în care Suedia privește acest plan de redresare economică. S-au introdus în Suedia o serie de decizii care să pună capăt acestei crize economice. A, a scăzut, au găzut, scăzut impozitele pe salar, au, crezut, au scăzut de asemenea contribuțiile la bugetul de stat a angajaților și de asemenea s-au intensificat proiectele publice. Uh, reforme în domeniul educației, în domeniul uh, sănătății și în domeniul uh, îmbunătățirii situației climatice au fost introduse de asemenea. Toate acestea se așteaptă să amelioreze situația în momentul de față, ducând într-un final la creșterea ocupării pe piața forței de muncă și, de asemenea, la intensificarea procesului de cercetare. De asemenea, se dorește astfel o creștere economică, o creștere a pro- productivității și prosperitatea economică pe termen lung. Reformele anunțate în bugetul suedez și măsurile luate pentru anii următori sunt unele dintre cele mai expansioniste la nivel european. Pe ansamblu, împreună cu toate măsurile luate în toamna anului 2008 și în, anul, și în luna ianuarie anului 2009, 4 miliarde de euro au fost oferite pentru acest uh, a, a, pentru aceste domenii, adică 1,4% din PIB-ul Suediei. Suedia în ultimii 10 ani s-a bucurat de uh, surplusuri bugetare, de scăderea datoriilor de stat și de asemenea intensificarea investițiilor. Însă a, uh, criza financiară va duce la o deteriorare a bugetului uh, Uh, în surplus aflat în momentul de față în următorii ani și de asemenea o creștere a datoriilor de stat uh, este așteptată în anul 2009 și în 2010. Valorile generale conform cărora aceste deficite sunt uh, temporare și și controlabile sunt credibile. Pentru a diminua impactul economic, guvernul suedez a, și-a intensificat uh, acțiunile menite a, sol, a solidifica sistemul financiar. Banca Naționa Națională a scăzut rata dobânzii din iunie 2008 de la 4,1% la 1% se așteaptă o scădere continuă a ratei dobânzii în timpul anului curent. Banca Națională și-au intensificat emiterea, procesul de emitere a obligațiunilor și a creditelor ipotecare în toamna anului 2008 pentru a se păstra siguranța clienților băncilor, s-au implementat toate măsurile propuse de Comisia Europeană pentru a recrea încrederea și a promova stabilitatea la nivelul băncilor uh, uh, sau pieței financiare, pieței uh, bancare, s-a decis ca guvernul să ofere pe termen scurt și cât se poate de rapid o serie de garanții băncilor aflate în dificultate. S-a constituit un fond de stabilitate menit a sprijini toate aceste măsuri luate pentru susținerea uh, combaterii crizei financiare. S-au uh, anunțat noi inițiative cu privire la introducerea unor noi bănci în acest program de sprijin și cu privire la sprijinirea tuturor acelor bănci care au nevoie de acest uh, ajutor. În ceea ce privește exporturile, s-a uh, creat instrumente care garantează siguranța exporturilor s-au lărgit garanțiile privind exporturile existente până la începutul crizei economice. Agenția de dezvoltare pentru IMM-uri a primit de asemenea posibilitatea de a oferi credite mai mari uh, nou uh, constituitelor IMM-uri. În ceea ce privește lichiditatea, s-a schimbat, s-a operat o modificare la nivelul politicii de încasare a taxelor și impozitelor. În ceea ce privește contribuțiile la asigurările sociale care trebuie să fie oferite de către cetățenii angajați, acestea au fost căzute pentru o perioadă de 12 luni. Pentru a se sprijini industria uh, automobilelor pentru a sprijini eforturile acestor companii pentru întâlnirea ambițiilor uh, ecologice s-a constituit un fond care oferă de asemenea ajutor uh, industriei automobilelor. Guvernul poate oferi uh, credite de ajutor acestor companii automo- de automobile care se confruntă cu dificultăți financiare. Toate aceste măsuri, bineînțeles, respectă uh, toate regulile privind uh, competitivitatea și uh, subvențiile, măsuri implementate deja de către instituțiile europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, stimate domnule Elinderson. Acum vreau să-i dau uh, cuvântul președintelui Consiliului uh, European și în același timp premierului ceh, Mirek Topolanek. Bine ați venit! Můžete, když tak říct, že předám a to předsedání, já myslím, že předsednu da. Informace o tom, že uh, úřadující předseda Evropské rady je zde, je Dați-mi voie să vă informez că președintele Consiliului European mm, se află undeva, dar nu știm exact unde. În momentul de față, cu siguranță vom afla cât de curând. chestiune. Dostávám informaci, že v zákulisí probíhá... De- Tocmai am fost informat că în spatele culiselor este purtată o discuție între domnul președinte al Parlamentului European, domnul Petering, și domnul uh, Manuel Barroso și de asemenea domnul Mirek uh, Topolanec. Bineînțeles, discuția cu siguranță este una importantă, însă ne-ar plăcea ca cei trei domni să se îndrepte spre plen. You, welcome them, I guess. Oh, yes. Is it you here? Okay. Vážené dámy, vážení pánové, přivítali jsme mezi sebou. Domnilor și domnilor, îl avem uh, în rândul nostru pe președintele Consiliului European, primul ministru ceh Mirek Topolanek și de asemenea urez bun venit președintelui Comisiei Europene Manuel Barroso. Însă, deocamdată îi dau cuvântul domnului Topolanek și predau președinția președintelui uh, Camerei Deputaților din Parlamentul Republicii Cehe, domnul Vâlcec. Domnule președinte, stimați deputați din Parlamentele Naționale, stimat președinte al Parlamentului European, stimat președinte al Comisiei Europene, reuniunea interparlamentară de astăzi se desfășoară înainte de reuniunea șefilor de state și de guverne ale Uniunii Europene, care va avea loc pe 1 martie și se apropie și Consiliul European din martie, din 19-20 uh, martie. Știm cu toții că combaterea efectelor crizei globale este misiunea cea mai grea pe care o avem astăzi și pe care o vom avea și pe viitor. Nu doar guvernele naționale, ci și Uniunea Europeană trebuie să caute o soluție. Toată lumea trebuie să se implice în identificarea acestei soluții. Executivele și parlamentele, Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul European, cu toții suntem în aceeași barcă. În toate cele 27 de state membre, în fiecare stat în parte, guvernul și opoziția sunt în aceeași barcă. Oare chiar suntem conștienți de acest lucru sau suntem pe punți diferite? Punta uh, de lux, punta de clasa 1, punta de clasa 2. Unii spun că ne aflăm pe Titanic, spun că vaporul se scufundă, însă unii contribuie la scufundare sub forma protecționismului. Alții dansează în timp ce corabia se scufundă. Criza aceasta este în mod clar o infecție, însă orice infecție poate să ducă la o epidemie. Europa se confruntă cu protecționismul, cu populismul, cu o lipsă a solidarității, cu incriminarea unora și altora, cu pedepsirea nevinovaților și răsplătirea celor care nu o merită. În uh, condițiile acestea, în calitate de președinte al Consiliului European, am hotărât că trebuie să organizez o reuniune informală a șefilor de state și de guverne. Criza economică și consecințele ei sunt atât de urgente încât avem nevoie de reuniuni mai frecvente. Nu sunt suficiente consiliile europene obișnuite. Am hotărât că e nevoie de o dezbatere la cel mai înalt nivel politic nu pentru că discuțiile la nivel de experți în consiliile ministeriale nu ar fi uh, suficiente. Din potrivă, consiliile sectoriale și în special Ecofinul au fost foarte eficace în îndeplinirea misiunilor lor. Însă criza actuală este în bună măsură o criză de încredere. Este o criză care se compune din uh, cifre economice, dar și dintr-o dimensiune politică, așa cum se întâmplă cu orice criză majoră. Depășirea acestei crize nu depinde doar de companiile individuale care trebuie să supraviețuiască, depinde și de o abordare coordonată la nivel european. Dacă nu ajungem la un acord politic la vârf, criza aceasta va continua mult mai mult timp. Criza va dura dacă nu vom ajunge la o abordare comună cu respectarea regulilor pieței libere și a regulilor concurenței, dacă protecționismul și mercantilismul au câștig de cauză, vom avea cu toții de pierdut. Iată de ce autoritatea politică trebuie să sprijine măsurile luate, pentru că altfel această criză ar putea să depășească aspectele economice. Aș vrea să vă informez pe dumneavoastră, deputați, înainte de întâlnirea șefilor de state și de guverne. Când am convocat această întâlnire, aveam în vedere două aspecte ale crizei, aspectul economic și cel social. În calitate de președinte al Consiliului European, aș dori să convoc două reuniuni informale, prima pe 1 martie, care să fie consacrată problemelor economice și a doua care să se ocupe de ocupare, deci de locuri de muncă, pe 4 mai. În ceea ce privește summitul informal de la 1 martie, din punctul de vedere al Consiliului European, băncile au fost în centrul problemei și ca atare trebuie să fie și în centrul soluției. Avem nevoie de stabilitate pe piața interbancară și susțin concluziile ECOFIN din 10 februarie, concluzii care au spus că trebuie în primul rând să curățăm activele toxice la sursa numeroase probleme. În primul rând, băncile trebuie să uh, își uh, reia uh, creditarea către întreprinderi și gospodării. Constatăm că există legături clare între dimensiunea politică și cea economică a problemei. Nu se pot uh, reduce dobânzile pentru a rezolva problemele băncilor. Băncile trebuie să aibă și încredere în viitor. Trebuie să se garanteze stabilitatea acestora pe viitor și trebuie să, se nu, să nu se teamă de instabilitate din cauza intervențiilor politice. Băncile trebuie să împrumute companiilor care sunt sănătoase, companiile, companiilor care au un carnet de comenzi și care produc mărfuri vandabile, dar care trec prin perioade, prin o perioadă dificilă. Pe de altă parte, companiile neproductive, companiile care produc uh, bunuri necompetitive nu trebuie să fie menținute pe linia de suplire, suplutire de către bănci. Cum se pot finanța măsurile anticriză? La ora actuală, statele mici și mari se confruntă cu dificultăți. Bonurile de trezorerie sunt, primesc ratinguri scăzute, și guvernele întâmpină dificultăți în mobilizarea lichidităților, însă trebuie să respingem protecționismul pentru că, în primul rând, ar dăuna pieței interne, care este cel mai bun răspuns la această criză și aș vrea să vă spun o glumă. Un coleg din grupul socialist i-a spus ministrului meu suntem îngrijorați că atunci când vorbiți despre piață, vă referiți la o piață liberă. Cred că înțelegeți la ce mă refer. E clar că trebuie să existe o diviziune internațională a muncii. Dacă sunt favorizate sectoarele naționale, se trădează principiile comunitare. Dacă anumite țări sunt uh, afectate de măsuri, ele vor primi ratinguri și mai proaste din partea organizațiilor de rating. Este important, deci, să dăm dovadă de solidaritate. Trebuie să ne adaptăm și trebuie să avansăm fiecare în ritmul celui mai lent. Trebuie să promovăm mai bune reglementări, inclusiv reglementările sectorului bancar. Toate aceste măsuri vor crește rezistența Uniunii Europene la șocurile viitoare. Și subliniez încă o dată, ne dorim o disciplină fiscală maximă și o întoarcere la pactul de creștere și de stabilitate imediat ce o permit economiile naționale. Statele trebuie să se întoarcă la obiectivele fiscale pe termen mediu și lung și Comisia Europeană este păzitoarea tratatelor. Tot ceea ce facem în cadrul acestui plan de relansare va fi evaluat pe 19-20 martie în cadrul Consiliului de primăvară. E clar că nu putem stopa criza, însă printr-o abordare coordonată și hotărâtă putem să diminuăm efectele și putem împiedica această criză să continue ani la rând. Acest lucru stă în putința noastră și este de datoria noastră să facem acest lucru. În calitate de politicieni le datorăm cetățenilor noștri să punem bazele viitorului protejând activitatea economică. Nu vreau să arăt cu degetul în direcția dumneavoastră în acest parlament, însă vă rog să fiți atenți la promisiunile pe care le faceți oamenilor în perspectiva alegerilor. Nu le puteți spune că vor trăi mai bine după alegeri. Nu puteți să deveniți o sursă de neîncredere și să dăunați proiectul european. Nu trebuie să faceți promisiuni fără acoperire. Această criză va demonstra forța Uniunii Europene. Trebuie să înfruntăm această criză. Încrederea noastră în uh, libertate și solidaritate este pusă la încercare. Orice punem pe hârtie trebuie aplicat. Trebuie să rezistăm protecționismului, trebuie să ne ajutăm unii pe alții și trebuie să respectăm o serie de reguli comune. Aceasta este responsabilitatea noastră și sunt sigur că vom reuși. Aici, uh, în uh, de aceasta depinde viitorul nostru. Vă mulțumesc. Polancovi. Vă mulțumesc. Mulțumim domnului Topolanec pentru contribuția sa la dezbaterile de astăzi. Îi dau cuvântul acum domnului președintele uh, Barroso, președintele Comisiei Europene. Domnule președinte, domnule președinte al Parlamentului European, domnule prim-ministru, domnule președinte al Consiliului, dragul meu Mirek, Doamnelor și domnilor deputați, criza financiară care afectează astăzi Europa ne obligă să coordonăm și să mobilizăm toate energiile uh, cele din domeniul instituțional, din uh, sectoarele implicate uh, ale partenerilor sociali. Și din aceste motive, deci mobilizare și coordonare, avem o serie de întâlniri politice foarte importante pentru Uniunea Europeană statele membre și instituțiile europene trebuie împreună să treacă în revistă modul de a aborda criza la scară europeană. E un principiu foarte important al unei uniuni politice și economice ca noastră. Această mișcare exclude naționalismul economic, protecționismul politic. Și istoria ne-a învățat cât de grave și cât agravează aceste formule economice situațiile de criză. Trebuie să coordonăm măsurile de relansare, de redresare, pentru a evita efectele secundare care ar putea fi dăunătoare celorlalte state membre. E un principiu de bază al pieței unice europene la Consiliul European din primăvară, 19 martie, uh, va fi un pas foarte important în acest sens. Vom avea un bilanț după summitul informal din 1 martie și aceste întâlniri vor fi completate de o întâlnire în luna mai cu privire la ocuparea forței de muncă. În paralel, trebuie să configurăm și o politică comună europeană pentru a pregăti uh, reuniunea din 2 aprilie de la Londra, uh, summitul G20. Ne vom ocupa de acest lucru la invitația cancelarei uh, Merkel la Berlin în câteva zile. Miza este foarte importantă. Trebuie să repunem pe șine guvernanța economică mondială și e foarte important ca reprezentanții Parlamentului și ai Parlamentelor Naționale să se implice în pregătirea acestor evenimente care vor perfecta planul de redresare uh, pe care l-a lansat Comisia în noiembrie anul trecut. Și de aceea mă bucur de faptul că am ocazia de a discuta aceste subiecte astăzi cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, am reacționat rapid la această criză. Uh, intervenția guvernelor în toamna anului trecut a evitat uh, o prăbușire a economiei. Aceste intervenții au fost uh, mai mult sau mai puțin eficiente pentru că ele au fost coordonate la nivel european și au primit acordul Comisiei. Următoarea etapă este să credităm uh, companiile și gospodăriile și aceasta la un preț rezonabil. Și de aceea Uniunea Europeană uh, se implică în subiecte majore, respectiv cum putem să tratăm aceste uh, active toxice deținute de bănci. E un domeniu în care există un, uh, mode, un motiv întemeiat pentru a avea o acțiune comună la nivel european. Trebuie să ne gândim de asemenea cum trebuie să arate viitorul finanțelor europene și aceasta aceasta să se bazeze pe un singur principiu. Piețele financiare trebuie să redescopere uh, scopul lor inițial, respectiv să fie în slujba economiei în general. Încă o dată, instituțiile financiare să, trebuie să susține creșterea uh, economic, economică și să susțină activitatea economică. Să vedem însă cum putem uh, atinge acest obiectiv. Grupul de la Rozier, care a fost uh, inițiat de către Comisie, va publica raportul său în curând și pe baza acestui raport voi face o prezentare la summitul de state și de guverne. Problema, având în vedere că criza este globală și reglementarea trebuie să să fie globală și Uniunea Europeană trebuie să fie în prima linie pentru a propune soluții globale la această criză globală. Inițiativa uh, a venit din Europa în timpul președinției franceze, am uh, pregătit, am uh, propus partenerilor uh, americani să organizeze summitul de la Washington și la acest summit Europa s-a făcut auzită pentru că a dat dovadă de unitate. Toți șefii de stat și de guverne s-au pus de acord pe o poziție clară, coerentă. Încă o dată am încredere în faptul că ne putem pune de acord asupra unei poziții comune la summitul de primăvară înainte de întâlnirea G20 de la Londra. De asemenea, am în decembrie 2008 am uh, relansat primul plan de uh, relansare economică care a fost propus de către Comisie și sprijinit de uh, șefii de stat și de guverne. Acest plan conține stimulente fiscale și am observat că aceste stimulente fiscale pe 2009-2010 vor fi cel puțin de 3,3% din PIB. Însă, e probabil că se vor apropia mai mult de 4% din PIB. E cu adevărat un efort foarte mare, e un efort surprinzător, istoric, pe care noi îl facem și considerăm că aceasta a fost măsura cea mai potrivită, pentru că uh, doar guvernul, uh, cheltuielile guvernului, având în vedere cererea foarte mare, poate uh, finanța investițiile. Un astfel de panchet, având în vedere amploarea sa, nu poate da rezultate imediate, uh, e foarte clar. Statele membre trebuie să țină cont, bineînțeles, de faptul că există circunstanțe diferite, condiții diferite între cele 27 de state membre și să folosească aceste uh, stimulente fiscale pentru a se adapta la situație. Însă aceste stimulente fiscale nu sunt un cec în alb. Trebuie cri- ca să folosim criza de astăzi pentru a uh, configura viitorul cheltuielilor bugetare după ce criza va fi trecut și banii trebuie să fie cheltuiți în mod cel mai eficient posibil pentru a spori competitivitatea noastră, pentru că competitivitatea europeană este extrem de importantă față de uh, alte zone din alte regiuni din lume. Și cred că de asemenea trebuie să ne asigurăm că putem plăti Uh, datoria publică mai repede. Statele membre își vor aduce contribuția, vor adopta măsuri, dar sigur că e nevoie de timp pentru ca aceste măsuri să fie transpuse în fapte. Nu putem aștepta minuni de la o zi la alta. Însă uh, e important ca situația să se îmbunătățească înainte să se răutățească. Însă cred că doar prin restabilirea încrederii, stimularea creșterii, vom avea relansare economică. Stimulentele nu pot veni doar de la statele membre. Comisia Europeană uh, se asigură că contribuția europeană este uh, uh, disponibilizată cât de repede cu putință. De exemplu, încercăm să deblocăm fonduri structurale și fonduri de coeziune. De asemenea, folosim Fondul European de Adaptare la Globalizare și facem plăsuri pentru ca 5 miliarde de euro de bani necheltuiți din bugetul european să fie redirecționat la proiecte cheie de infrastructură sunt încrezător că aceste investiții țintite vor duce la o îmbunătățire a situației. Încercăm să um, prindem două păsări cu o singură piatră. În primul rând, trebuie să uh, încurajăm și dezvoltarea durabilă. Criza energetică, criza gazului ne-a demonstrat că e nevoie de o intervenție fermă în acest domeniu. Însă, bineînțeles, trebuie să protejăm cetățenii de efectele cele mai negative ale crizei. Și de aceea am uh, decis organizarea summitului de ocupare din mai și mulțumesc domnului Topolanec pentru că a acceptat sugestia mea de a avea acest summit care se, se axează mai ales pe ocuparea forței de muncă și pe chestiuni tensiunile sociale. Sper că acest summit să ducă la rezultate concrete și consider că discuțiile trebuie să se axeze pe trei teme principale. Prima prioritate ar trebui să uh, încurajăm ocuparea forței de muncă. Avem uh, multe exemple de succes în statele membre de măsuri uh, prin care uh, munca, uh, sub, uh, munca subvenționată este com combinată cu uh, sesiuni de training, de formare. Trebuie să vedem dacă putem extinde aceste metode, pentru că ar fi o greșeală să permitem ca șomajul să crească când știm că aceste companii vor putea să angajeze din nou după ce criza economică va fi trecut. Acest model funcționează în anumite state membre cu câteva, cu ceva rezultate pozitive, vă asigur. În al doilea rând, când uh, persoanele își pierd slujba, pentru că din păcate se întâmplă și acest lucru, ele trebuie să se reintegreze pe piața muncii cât de repede cu putință. Planul de redresare îndeamnă statele membre să uh, direcționeze fondul, uh, cheltuielile din fondul de solidaritate, uh, de, de dezvoltare în domeniul social. E nevoie de energie în acest domeniu, de asemenea. În al treilea rând, tinerii. Recesiunea lor blochează intra, recesiunea le blochează intrarea pe piața muncii. Dacă tinerii își, de, își debutează cariera prin șomaj, s-ar putea să pierdem o, o generație. Trebuie să prevenim un astfel de fenomen prin măsuri concrete. Stimulentele fiscale trebuie susținute printr-o strategie pe termen mediu și lung și trebuie însoțite de reforme structurale. Pactul de stabilitate și de creștere și moneda unică reprezintă adevărate active pe care ne putem baza. Iar strategia de la Lisabona pentru ocupare intervine și aici ceea ce ea reprezintă o piatră de temelie a coordonării în Uniunea Europeană. Măsurile de politici structurale pot sprijini ocuparea, pot crește uh, venitul gospodăriilor și ele pot uh, accelera recuperarea, redresarea economică și pot deveni eficiente pe termen mediu și lung și pot întări rezistența noastră la eventuale șocuri viitoare. Sigur, aceste măsuri trebuie să fie cele adecvate, iar piața internă uh, trebuie să rămână în atenția noastră pentru că ea a contribuit la prosperitatea europeană și este o parte importantă a soluției la această criză. Istoria ne-a arătat că naționalismul și protecționismul economic nu vor face decât să răuntățească situația. Combatem protecționismul la nivel internațional și trebuie să rezistăm acestei ispite și aici, în Europa. E vorba despre bazele achiului comunitar. Proiectul european e diferit de celelalte experiențe um, în lume, este respectarea legii uh, legislației comunitare. Uh, respectarea acquis comunitar reprezintă o condiție sine qua non pentru legitimitatea noastră externă. Cum putem propune mai, reguli mai bune pentru piețele externe? Cum putem să îi criticăm pe partenerii noștri pentru că nu sunt de acord cu uh, principii de bază la nivel global și în același timp să nu ne respectăm regulile noi pe piața internă. Dacă, venim cu o, dacă avem această propunere pentru partenerii noștri, este pentru că experiența ne-a arătat că uh, piețele funcționează bine doar dacă se respectă un set uh, de reguli. Doamnelor și domnilor, aceste întâlniri parlamentare sunt foarte importante pentru mine, dar uh, întâlnirea de astăzi e mai importantă decât oricând. E vital ca parlamentele naționale și Parlamentul European să se întâlnească pentru a discuta problemele grave cu care ne confruntăm. Criza aceasta ne-a arătat că acțiunile la nivel european nu numai că sunt necesare, ele sunt esențiale și, cum spun întotdeauna, ori uh, ne ținem de mână, ori uh, înotăm împreună, ori ne scufundăm împreună. Cred că ar trebui să înotăm împreună. Recunosc că situația este gravă, însă cred că dacă statele membre cooperează cu Constituțiile europene și dacă evităm protecționismul, vom răzbate prin criză și din această criză Uniunea Europeană va fi mai puternică decât înainte. De altfel, aceasta așteaptă cetățenii de la noi. Haideți să nu-i dezamăgim. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule președinte Barroso, pentru această contribuție extrem de interesantă. Aș dori să lansez a doua rundă de dezbateri. Președinția Consiliului și președintele Comisiei vor participa la această rundă de dezbateri. Domnul Temesel de la Parlamentul Austriac are cuvântul. Danke, Herr Präsident, meine Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Dacă ascult, am ascultat discuțiile purtate ieri, după amiază și astăzi, ne-am imaginat că ne aflăm într-un loc în care se discută o, soluțiile care ar putea duce la combaterea crizei financiare. Uh, care nu este chiar atât de pregnantă. Nu, doamnelor și domnilor, ne aflăm în plină criză financiară, există zeci și zeci uh, de mii de oameni care își pierd locurile de muncă zilnic și noi vorbim despre ce s-ar putea face, ce ar trebui să facem, etc. Dar, doamnelor și domnilor, nu facem nimic. De ce nu facem nimic? Uh, am vorbit uh, adeseori despre Barack Obama. Barack Obama nu a ajuns la putere de, decât de vreo uh, 30 de zile. A creat deja o, un fond care va fi oferit pentru uh, depășirea crizei financiare, un fond care are o sumă de aproximativ 700 de milioane, miliarde de uh, dolari și această propunere a sa s-a transformat în realitate. Noi vorbim despre ce am putea, ce ar trebui să facem, dar nu facem absolut nimic. Dacă un întreprinzător are o problemă, atunci se știe clar uh, cine este persoana din organigramă care își are, are responsabilitatea de a, uh, de a depăși respectiva problemă, de a veni cu soluții. Mi-ar plăcea ca astăzi Comisia să ne ofere un uh, exemplu pozitiv. Domnul Almunia ne-a spus ieri că 1,7% din PIB ar putea fi folosită pentru depășirea crizei economice. Ei bine, transformați această propunere în realitate. Domnule Barroso, dacă considerați că puteți aștepta uh, organizarea, ca organizarea întâlnirii privind ocuparea să aibă loc cândva în mai, ei bine, atunci sunt absolut sigur că între timp se vor mai pierde sute și sute de mii de locuri de muncă. Vă mulțumesc. Polskiego parlamentu, prosim, mate slovo. Panowie przewodniczący. Domnul Iwinski din partea Parlamentului polonez. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnul Trichet a vorbit ieri despre trei aspecte ale crizei și despre trei cauze ale acesteia. Însă situația este mult mai negativă decât ne-am fi gândit. conform celor spuse de laureatul uh, premiului Nobel de anul trecut, domnul Kraf, Krufman, aceasta este cea mai uh, importantă criză economică cu care ne, ne confruntăm în acest secol. Este aproape de amploarea uh, crizei din anii 30 este mai pregnantă decât criza cu care ne-am confruntat cu câțiva ani în urmă în Asia. Este o criză a capitalismului. Nu ar trebui să pierdem uh, timpul care ne stă la dispoziție și ar trebui să tragem concluziile necesare din lecțiile deja învățate. Avem nevoie de o nouă ordine a Uniunii Europene, o nouă ordine la nivel european. Însă, în același timp, avem nevoie de o nouă ordine, un nou, un nou plan pentru cele șapte miliarde de uh, oameni care trăiesc pe planeta noastră. Mă îndoiesc că avem un astfel de plan. Uh, S-a menționat uh, summitul G20. Poate că discuțiile de acolo ne vor aduce mai aproape de o soluție globală. Situațiile la nivel național diferă enorm Unele state, precum uh, Franța, se concentrează în momentul de față asupra uh, tehnologiei. Por- Guvernul polonez uh, are acum o politică de austeritate. Eu consider că francezii procedează în forma corectă. Avem nevoie de locuri de muncă. Consider că summitul care va avea loc în curând la Praga este unul deosebit de important. Uh, Rolul Băncii Centrale Europene este de asemenea vital în ceea ce privește uh, supravegherea, procedura de supraveghere și control. Avem nevoie de obiective uh, strategice, obiective globale. Nu le avem în momentul de față și trebuie să depășim acest impediment. La Praga, Berlin, Londra, la Bruxelles, cu toții trebuie să ajungem la aceeași concluzie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează domnul Stenberg, reprezentant al Parlamentului suedez. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Barroso, care a accentuat aspectele sociale și economice legate de această criză financiară. Uneori, mi se pare că aceste uh, aspecte au fost pierdute din privire, din vedere în ultimele zile. Am, de fapt, o întrebare. L-aș ruga pe domnul uh, Larson să uh, reflecteze din nou asupra următorului aspect. În cadrul acestei crize cu care ne confruntăm în momentul de față, nu ar fi oare bine să ne uh, gândim și la cetățenii de rând care care se îndatorează prea mult și această, acest grad înalt de îndatorare ar putea duce la Uh, deficite pe plan social. Urmează domnul uh, Wiklund din partea Parlamentului polonez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc uh, primului ministru Topolanec și domnului Barroso pentru contribuția lor la dezbatere. au făcut observații optimiste. Sunt de acord cu colegul nostru austriac. Avem nevoie de măsuri urgente și bine chipzuite. În situația de criză cu care ne confruntăm în lumea întreagă și în Europa, avem nevoie de o mai mare deschidere, de o mai mare cooperare, de solidaritate și încredere. Nu ar trebui să ne închidem, să ne izolăm, să construim ziduri, așa cum afirmă unii. Cred că direcția în care ne îndreptăm este vitală. Aș vrea de asemenea să mulțumesc uh, colegilor mei din Franța pentru că s-a ajuns la un acord cu privire la pachetul climatic în timpul președinției franceze. Este un pachet extrem de important și a venit timpul să aplicăm aceste măsuri. Salut de asemenea intervenția domnului Larson aplicarea strategiei asupra climei ar putea să stimuleze creșterea economică și să participe la curățarea sistemului financiar. În Polonia avem un program de cercetare în uh, tehnologiile ecologice și uh, energia nucleară și statele membre fac așadar eforturi și acest lucru este important. În sfârșit, în ceea ce privește educația, cred că foarte multe lucruri se vor putea obține dacă începem încă din școala primară și secundară. Trebuie să învățăm elevii să fie conștienți de problematica ocrotirii mediului înconjurător. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Vignali din Parlamentul Italian. Mulțumesc, domnule președinte. Confruntați cu această criză, confruntate cu această criză, statele europene propun soluții pentru a garanta creditele, ocuparea, pentru protejarea mediului înconjător și pentru a investi în energiile regenerabile și în mediu. Există două obiective. În primul rând, să se controleze finanțele publice și, în al doilea rând, o politică europeană. Și este foarte important pentru că altfel ne-am întoarce în trecut. Trebuie să ne întrebăm totuși nu doar ce trebuie să facem, ci și cum anume poate fi realizat. Dacă dorim să asistăm la o relansare rapidă, trebuie să mobilizăm resursele cetățenilor, resursele societății. Trebuie să încurajăm organizațiile sociale care contribuie la o mai bună uh, conviețuire în societate. E vorba despre promovarea modelului social de piață. Se spune uneori că economia se va redresa dacă vom putea restabili încrederea. Cred că trebuie să ne acordăm încrederea persoanelor care se află în dificultate. Să dăm un exemplu în acest domeniu. E important de asemenea să simplificăm procedurile democratice în ceea ce privește întreprinderile. Trebuie să se găsească modalități simplificate uh, de acces la fonduri. Planul pentru întreprinderile mici și toate documentele aferente merg în direcția cea bună. Trebuie să ne dezvoltăm politicile în acest sens. Uniunea Europeană va depăși această criză dacă acționează unită pe plan politic și social. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Garașevski din Parlamentul Polonez. Mulțumesc, domnule președinte. Protecționismul este cuvântul care a revenit cel mai des în cursul discuției de astăzi. Spunem că protecționismul este periculos, însă în același timp nicio delegație nu vrea să recunoască faptul că protecționismul este soluția națională pentru ieșirea din criză. Aș vrea să îi pun o întrebare președintelui Topolanec și președintelui Barroso. Riscul protecționismului este fictiv sau real? Există propuneri concrete ale unor țări europene care se înscriu în această tendință a protecționismului? piețele muncii germană sau austriacă, care sunt închise în continuare, fac parte din această tendință a protecționismului? Sau se înscriu în politica pieței comune? Nu sunt sigur de acest lucru. Aș vrea să închei pe un ton optimist. Orice criză are și rezultate pozitive. Un exemplu a fost ultimul summit european în contextul pachetului energie-climă. Încă o dată ne-am revizuit atitudinea față de acest uh, pachet, am reflectat la costurile pe care le poate antrena și cred că am ajuns la un compromis. Este un exemplu bun pentru viitor, care arată că chiar și subiectele spinoase pot să ducă la rezultate bune. Mulțumesc. Domnul Aguas din Parlamentul, Euro, din Parlamentul Portughez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun că îmi face o deosebită plăcere să mă aflu pentru prima dată în Parlamentul European și aș vrea să spun că mă bucur să particip la această dezbatere importantă cu privire la depășirea acestei crize. Intervenția mea vine dintr-o perspectivă care nu cred că ar trebui neglijată, și anume, dacă ne uităm la cauzele profunde ale acestei crize financiare, ne dăm seama că este o criză etică, o criză a valorilor și o criză care ține de natura umană. În aceste două zile, numeroase persoane au spus odată și încă o dată mai multe lucruri. În primul rând, trebuie să spunem nu protecționismului, trebuie să ne unim forțele, trebuie să unim, ne unim forțele pentru că doar uniți putem depăși criza. Avem un model social pe care îl vom putea menține și Legat de aceasta, aș vrea să pun următoarea întrebare. Vrem să atingem o anumită creștere economică. E vorba despre același nivel al creșterii economice de dinainte de criză și oare creșterea economică este sinonimă cu dezvoltarea economică? 3 cincimi din populația mondială trăiește cu un dolar pe zi. Oare putem vorbi despre dezvoltare economică în țări în care populația este obsedată de consum? Consum care este vital pentru cei care locuiesc în afara Uniunii Europene? Este întrebarea pe care aș vrea să o pun. Avem nevoie de o nouă atitudine socială. Avem nevoie de o atitudine civică. Trebuie să acordăm atenție valorilor fundamentale, respectarea persoanei umane. Cred că acesta este locul de unde trebuie să începem. Trebuie să ne gândim la cum putem să transmitem aceste valori în școli și prin sistemul de învățământ. Mai multe persoane s-au referit la protejarea mediului înconjurător și la provocările climatice. Trebuie să ne asigurăm că întreaga lume participă la acest efort colectiv, pentru că nu vom reuși să obținem o creștere durabilă dacă doar o parte a planetei participă la lupta pentru a atinge acest obiectiv. Și în sfârșit, în ceea ce privește protecționismul cred că protecționismul poate sta în uh, spatele a multe rele. Există numeroase tipuri de protecționism în Europa și aș vrea să pun întrebarea de ce Europa nu s-a hotărât să folosească un uh, ghișeu deschis în ceea ce privește licențierea softului la ora actuală e vorba despre monopolul și asta costă milioane de euro. Mulțumesc, domnul Jung din Parlamentul francez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că nu împărtășesc ceea ce simt eu ca fiind o anumită doză de optimism care domnește în dezbaterea de astăzi și aș dori să vă spun că eu sunt mai degrabă în tabăra celor Uh, din Austria. Situația e foarte gravă. Domnul Lun, uh, un, uh, econ, un economist foarte cunoscut, ne spune că această criză va fi de trei ori mai îndelungată și mai gravă decât crizele din trecut. Deci, e nevoie de măsuri foarte ambițioase pentru a face față acestei crize. Iar aceste măsuri nu uh, sunt uh, vizibile încă sunt anumite planuri de redresare, câteodată haotice, câteodată contradictorii, pentru a relansa consumul și investițiile. Și apoi mai avem și o abordare timidă, ca să nu folosesc un alt uh, adjectiv, uh, din partea Comisiei. Ori miza este imensă, pentru că zilnic mii, zeci de mii de oameni își pierd locurile de muncă. Nu cred că are rost să așteptăm luna aprilie, mai iunie pentru a dezbate ce putem face. Trebuie să facem acest lucru astăzi și apoi mai sunt măsurile pe termen scurt. Relansarea consumului, măsurile pe termen mediu, toate au fost uh, trecute în revistă, strategia de la Lisabona, finanțarea cercetării, finanțarea unei politici a energiei, a infrastructurilor, foarte bine, toate bune și frumoase. Dar cum vom trece de la vorbe la fapte? Nu prea știu. În orice caz, eu personal nu știu. Cred că suntem cam timizi și înțeleg care este problema de ordin bugetar, pentru că până la urmă noi ne-am impus această regulă stupidă a unui buget care se limitează la 1 sau 1,5%, însă, dincolo de considerațiile bugetare, putem uh, găsi alte surse de finanțare. S-a vorbit de piața euro-obligațiunilor de ce să nu decidem să uh, lansăm un credit, o colectare de capital uh, pe uh, piața creditelor, să zicem de 800 sau 1000 de miliarde de euro pentru a finanța toate proiectele noastre pe care le-am amintit. Dacă nu vom face astfel, din punctul meu de vedere, cred că vom eșua lamentabil și nu ne vom ridica la așteptarea cetățenilor noastre, noastre, noștri care așteaptă o soluție la această criză foarte gravă. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Krill, din partea uh, deputatului din uh, Camerei Deputaților din uh, Cehia. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. La dezbaterea de ieri și de astăzi am încercat să identificăm soluții la criza economică și am vorbit mai ales de soluții rapide, soluții, soluții urgente pe termen scurt. Nu e rău, însă nu cred că ar trebui să ignorăm uh, soluțiile și obiectivele pe termen mediu și lung. Trebuie, în primul rând, să încercăm să punem în aplicare strategia de la Lisabona așa cum trebuie, pentru că altfel nu ne vom uh, atinge obiectivul din 2000 10, respectiv de a transforma Uniunea Europeană în economia cea mai competitivă și mai dinamică din întreaga lume. În anul 2004 a fost revizuită strategia de la Lisabona și putem am putut constata și constatăm zilnic că această strategie eșuează, nu numai față de Statele Unite. Pericolul este ca supraputerile din Asia să ne depășească. Dacă nu vom avea tehnologii foarte performante, fără produse inovatoare, nu ai cum să supraviețuiești într-o piață uh, globalizată. Iar acest obiectiv pentru 2010, cu 3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare, nu va fi atins, nici măcar uh, pe jumătate. Din păcate, această o, o strategie pe jumătate e mai rea decât uh, o strategie total inexistentă. Apoi ar trebui să ne gândim și la perioada de după uh, strategia de la Lisabona. Ce se va întâmpla după anul 2010 la Consiliul European din 2010? Vă mulțumesc. Aș dori acum să predau președinția domnului președinte Pöttering. Das kam jetzt etwas äh, überraschend nach meinem sunt surprins. Uh, planul pe care îl am eu în față arată altfel, însă trebuie să ne adaptăm situației. Acum îi uh, cer domnului Mirek Topolanec, președintele Consiliului European, să își prezinte rezumatul. Va urma mai apoi președintele Comisiei Europene, domnul Manuel Barroso. Domnul Topolanek are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că sunt recunoscător pentru toate contribuțiile. Domnul din Polonia are dreptate. Stagnarea este mai Stagflația este mai rea decât deflația și orice facem va duce la rezultate și de aceea trebuie să uh, dăm dovadă de prudență. Dacă credem că putem rezolva singuri criza, ne înșelăm. Nu, într-o economie reală lucrurile nu funcționează astfel. E o idioție. Noi încercăm să atenuăm uh, efectele crizei și să adoptăm măsuri pentru a stimula creșterea economică pe viitor. Deocamdată, în Republica Cehă au fost adoptate măsuri care se ridică la 1% din PIB, echivalentul la un miliard, puțin mai mult de un miliard de euro. Până la sfârșitul anului, vom mai adăuga 2, 2% din PIB prin măsurile pe care le adoptăm. E un pachet destul de consistent și trebuie să vedem unde alocăm banii și unde putem uh, obține efecte multiplicatoare în ce privește ocupare, creștere și uh, creșterea productivității. În legătură cu summitul din mai, el nu își propune să rezolve problema șomajului, Summitul din luna mai va fi organizat pentru a discuta eficiența măsurilor și a instrumentelor folosite. Să vedem care este efectul asupra ocupării și care sunt uh, perspectivele pe viitor. Ce trebuie să facem în continuare, dacă aceste măsuri funcționează, trebuie menținute sau din contră trebuie schimbate. Uh, acest summit este foarte important pentru că aceste stimulente fiscale Uh, aceste măsuri nu trebuie continuate, nu trebuie menținute dacă eșuează. De aceea acest summit este important și trebuie să comunicăm la toate nivelurile pe această temă. Eu am uh, ceva temeri în legătură cu ce s-a spus uh, în legătură cu schimbările climatice pe contextul crizei economice. Locuri de muncă ecologice, da, înțeleg acest concept, și ne mai dorim și măsuri care să reducă costurile pentru industrie. Dacă dorim să ieșim din criză, apoi trebuie trebuie să promovăm uh, investițiile în economiile de energie, în proiecturi care să reducă costurile pentru Uh, întreprinderi pentru companii. Criza gazului din acest an și recesiunea economică ne arată foarte clar cât de, uh, de, de care este încrederea noastră, cât de mare este încrederea noastră în proiectul european. Și cred că e un test pentru toți cetățenii uh, Uniunii Europene. S-a spus că este o criză a valorilor și o criză etică. Sunt de acord întru totul cu această idee creșterea economică nu este decât un parametru pentru a evalua nivelurile de trai. Mai există accesul la educație, serviciile de sănătate, protecția mediului înconjurător. Însă, dacă nu reușim să garantăm creștere economică, va fi foarte greu să înregistrăm progrese în alte domenii, domeniile pe care le-am menționat. Încă o dată, nu cre- în legătură cu optimismul, s-a spus că e prea mult uh, optimism în sală. Eu personal nu l-am detectat, dar cred că trebuie să respingem orice abordare neeconomică. Nu cred că noi politicienii putem să spunem crizei ce poate să facă sau nu. Cred că nu am face decât să exacerbăm criza. Problema nu e cât investești pe piață, problema nu este volumul uh, sau amploarea stimulentelor fiscale pe care le acorzi Aș dori să vă pun în uh, gardă uh, în legătură cu emisiunile, cu obligațiunile euro, pentru că s-ar putea să riscăm să nu putem să plătim datoria publică, ceea ce ar periclita situația din zona euro sau în orice caz moneda unică ar fi slăbită și uh, după aceea vom trage ponoasele în următorii 10-15 ani. E o criză a lipsei de încredere și o, o criză a circumscripției. Uh, Trebuie să adoptăm măsuri care să uh, întărească încrederea, pentru că dacă nu, criza se va agrava. Deci, credem că trebuie să avem o abordare prudentă pentru a reinsufla uh, uh, încredere în economia europeană. Îi mulțumim premierului Topolanec. Mai există trei persoane care vor primi cuvântul, însă mai întâi de toate îl rog pe domnul Jose Manuel Barroso să ia cuvântul. Urmează mai apoi cei trei uh, uh, colegi. Domnule Barroso. În primul rând, în ceea ce vește gravitatea crizei, împărtășesc preocuparea multora dintre dumneavoastră care au vorbit foarte sincer despre acest lucru și împărtășesc de asemenea nerăbdarea dumneavoastră. Într-adevăr, ca reprezentanți aleși ai cetățenilor din țările dumneavoastră, sunteți pe deplin conștienți de amploarea acestei crize și în ce măsură aduce elemente noi în introducerea pe care am făcut-o am fost foarte sincer și obiectiv și am spus că situația ar putea chiar să se înrăutățească înainte de a se îmbunătăți. Ne confruntăm cu o situație foarte gravă în Europa și în lume, în Statele Unite și pe piețele emergente, care la începutul acestei crize au crezut, au crezut că sunt la adăpost de problemele iscate în Statele Unite. Însă în timpul acestei crize am constatat că suntem cu adevărat interdependenți. Când uh, o criză atacă inima sistemului financiar mondial în Statele Unite, cu repercusiuni directe în anumite state europene, am uh, văzut că acest lucru afectează cererea globală și nu doar cererea globală, ci și nivelul de încredere, încredere a investitorilor, și al consumatorilor. Ne confruntăm cu o criză așa cum nu am mai traversat niciodată. Și ce face Europa în această situație de criză? Suntem 27 de state diferite și cred că, având în vedere acest lucru, Europa a reacționat destul de bine. Nu putem să ne comparăm cu Statele Unite. Statele Unite sunt o țară. Noi suntem 27 de țări. Însă am luat măsuri chiar înaintea Statelor Unite, să fie clar. Proiectul prezentat de comisie a fost prezentat în luna noiembrie și în decembrie am uh, aprobat uh, planul de relansare. Însă, sigur că planul nostru de relansare nu poate fi ca cel american, pentru că vorbim despre 27 de țări. Unele sunt în zona euro, altele nu. Uh, unele traversează o recesiune foarte puternică, altele înregistrează o creștere pozitivă. Avem țări care primesc uh, sprijin direct uh, la balanța de plăți din partea Fondului Monetar Internațional. Nu este deci deloc ușor din punct de vedere politic, din punct de vedere intelectual. Nu este deloc ușor să avem un program comun care să se adapteze la 27 de situații diferite. Însă, în ciuda acestui fapt, cred că am obținut un rezultat bun aplicând un program care ține cont de aceste realități diferite. Însă, bineînțeles că acum trebuie să ne concentrăm asupra execuției și este foarte important. Nu putem să venim cu o idee nouă în fiecare zi și nici nu ar fi util. Nu trebuie să adăugăm la dificultatea acestei crize alarmismul liderilor politici. Situația este dificilă, însă încercăm să-i facem față și trebuie să ne concentrăm asupra execuției, nu să creăm noi, noi probleme, divizând, de exemplu, piața internă, pentru că în acest caz am uh, avea cu toții de pierdut. Iată de ce cred că trebuie să continuăm să să contribuim la aplicarea măsurilor, ceea ce facem de altfel, încercând să nu pierdem legătura între termenul scurt, mediu și lung și de aceea în programele aprobate am pus în evidență nevoia de a continua reformele pentru creșterea competitivității globale a Uniunii Europene și am insistat asupra investițiilor în sectoarele cu potențial și sunt de acord cu dumneavoastră în privința faptului că există un potențial de creare de locuri de muncă foarte mare în domeniul energiilor regenerabile, în uh, domeniul luptei împotriva schimbărilor climatice. Este foarte important să menținem această direcție și măsurile pe termen scurt nu trebuie să fie incompatibile cu cele pe termen mediu și lung și trebuie să ținem cont și de datoria publică. În sfârșit, trebuie să fim foarte cinstiți. Cineva spunea că bugetul european reprezintă doar 1% și este adevărat. Poate că data viitoare ne veți putea ajuta cerând ce țărilor dumneavoastră să se crească acest procent, pentru că tocmai țările dumneavoastră au spus că nu putem depăși acest procent. Când s-a discutat ultima dată despre buget, a existat un club de țări care a spus că nu trebuie depășit plafonul de 1%. Ori iată că acum ochii se îndreaptă spre Europa și uh, se solicită fonduri, însă nu avem aceste fonduri. E nevoie de un efort național, însă efortul acesta nu este comparabil cu cel american. În Europa avem stabilizatori automați. Ceea ce vom cheltui pentru ajutorul uh, social va fi mult mai important decât sumele cheltuite în Statele Unite. Deci trebuie să fim foarte realiști. Este o situație foarte gravă, dar nu trebuie nici să fim optimiști în mod irresponsabil, nici să îmbrățișăm pesimismul și îl citesc pe Jean Monnet care spunea nici pesimist, nici optimist, sunt hotărât. Cred că aceasta este atitudinea corectă confruntați fiind cu această criză. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte Barroso. Ați avut o intervenție care rezuma perfect discuțiile, însă acum urmează trei colegi care doresc să ia cuvântul. Doamna Moleiro din Portugalia, în mai întâi de toate. Vă rog, aveți cuvântul. Obrigada, senhor presidente. Permita-me uma saudação especial. Domnule președinte, mai întâi de toate, aș dori să le să-i trimit un mesaj uh, laudativ domnului Barroso, care este mândria Portugaliei. Sunt îngândată de faptul că a avut loc această întâlnire între Parlamentul European și uh, Parlamentele Naționale. Avem de-a face cu o criză care are efecte negative în toate statele membre. Planul de redresare economic uh, demarat de Uniunea Europeană este deosebit de important. Este esențial să-l dezbatem tocmai din acest motiv. Ar trebui să vedem ce putem face în plus, atât la nivel european cât și la nivel național. Președintele Comisiei a pus în discuție astăzi câteva dintre elementele centrale ale planului. Însă ne-a spus de asemenea că e important să trecem acum la implementare. De asemenea, trebuie să sprijinim anumite sectoare economice sensibile, precum cel financiar. Ieri, în primul grup de lucru, am spus clar că trebuie să sprijinim IMM-urile, trebuie să le facilităm accesul la credite. Consider că a devenit extraordinar de clar faptul că dacă economiile noastre e să fie durabile, și mă refer în special la țări precum uh, Portugalia, trebuie să sprijinim în primul rând IMM-urile uh, în detrimentul poate a marilor com- uh, corporații. Pentru că, deși IMM-urile angajează puțin oameni, numărul IMM-urilor pe ansamblu este mult mai mare decât uh, cel al corporațiilor și, prin urmare, numărul total al angajaților lor este mult mai mare decât cel al angajaților corporațiilor. De asemenea, trebuie să ne axăm pe șomaj și trebuie să evităm această problemă la nivel european. În momentul de față există există probleme și tensiuni sociale la nivel european între cei care au în continuare un loc de muncă și cei care au intrat în șomaj. Noi în Portugalia vedem cum o serie de locuri de muncă sunt trecute acum în Regatul Unit. Rațiunea trebuie să stea la baza pieței forței de muncă. Trebuie să asigurăm această liberă circulație a forței de muncă. Un ultim aspect, relațiile transatlantice. Trebuie să cooperăm cu partenerii de peste ocean în ceea ce privește energia uh, și uh, securitatea energetică, pentru că acest tem, această temă este deosebit de importantă în momentul de față. Dacă ne referim la SUA, vedem că planul lui Obama a fost uh, adoptat. SUA reprezintă în continuare un actor important pe, plat, pe plan mondial și ne-ar putea oferi poate anumite, o anumită consultanță. Poate ar trebui să avem o mai mare legătură sau o mai strânsă legătură cu Congresul American. De asemenea, legătura dintre Parlamentul European și cele naționale ar trebui să se intensifice. Chiar mă gândeam că poate ar fi bine ca relația transatlantică să fie sprijinită prin intermediul creierii unei uh, adunări transatlantice. Vă mulțumesc. Urmează acum uh, domnul Ștefan Ștefan uh, Sofianski. Domnia sa reprezintă Parlamentul Bulgar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați colegi, indubitabil aici Uh, suntem uh, să avem un uh, dialog noi, Parlamentele Naționale, Comisia Europeană și Parlamentul European, pentru a relansa un adevărat plan de redresare economică pentru a ne permite să ieșim din criză. Aș dori să mulțumesc ca și colegii mei, antevorbitorii mei, mulțumindu-i domnului președinte Petering și președinției cehe pentru organizarea acestei reuniuni. Fiecare țară are trei tipuri de resurse pentru a face față problemelor. Bugetul național, bineînțeles, apoi fondurile europene, Europene și, în fine, uh, finanțarea bancară. Generalizez aici. Dacă ne gândim la bugetele naționale, care reprezintă baza planurilor naționale de redresare, sigur, trebuie să fim de acord că întotdeauna va exista, se va practica un anumit tip de protecționism, pentru că sunt măsuri specifice de la țară la țară și nu cred că să ne, trebuie să ne temem de aceste măsuri. Care sunt mijloacele pe care Uniunea Europeană, Comisiul și, Comisia și Parlamentul pot uh, folosi pentru a reglementa și a stabiliza procesul la nivel european? Sigur, fondurile europene, și finanțarea bancară. Și când spun finanțare bancară, mă refer mai ales la rolul Băncii Centrale Europene în stabilizarea financiară și a Băncii Europene de Investiții și a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare ă, pentru finanțarea politicilor europene. Suntem cu toții de acord cu principiul că unul dintre modurile de a depăși criza este finanțarea activităților uh, cu o rată mare de ocupare. Care sunt aceste activități? Sigur, investițiile în infrastructură, fiecare țară are propria experiență în acest domeniu. Nu o să intru în detaliu, însă, în detalii, însă trebuie să menționăm că chiar și în țările dezvoltate mai sunt multe progrese de registrat în acest domeniu, dar eu aș dori să mai identific încă două sectoare. Sectorul energiei. Aici avem nevoie de politici mai clare și de o protecție mai mare, pentru că suntem încă foarte departe de rezolvarea problemelor noastre, respectiv uh, încurajarea surselor alternative de energie. Și dacă în acest, dacă în domeniul eolian Europa este pionieră, în domeniul energiei sonare, solare, nu știm dacă uh, producția chineză și japoneză nu predomină și pe piața europeană. Aici avem nevoie de o politică specifică la nivel național și, bineînțeles, și la nivel european. Pentru că noi în Europa avem trei avantaje. Ecologia, diversificarea surselor de energie și, de asemenea, ocuparea forței de muncă și, în fine, agricultura. Și aici avem nevoie de politici europene foarte active, pentru că nu trebuie să producem at, uh, prea multe alimente pe care apoi să le uh, aruncăm. Trebuie să găsim și aici un echilibru. Și, în fine, aș dori să spun că, din perspectiva mea, deputat uh, bulgar, pe mine nu mă deranjează faptul că guvernul bulgar reglementează toate aceste domenii pe care le-am uh, enumerat. Vă mulțumesc uh, foarte mult și pentru faptul că v-ați respectat timpul. Uh, domnul Șenach de la Bundesratul Austriac. Vă mulțumesc, stimată președinte, stimați colegi. Domnule profesor Rarson, dumneavoastră l-ați citit pe Rubinii a spus că această criză este de trei ori mai uh, gravă, de trei ori mai lungă, de asemenea, dacă nu acționăm uh, în concordanță. Domnul Topolanec, de asemenea, domnul Barroso au uh, spus care sunt lucrurile potrivite. Avem de-a face cu un sindrom de criză pe piața forței de muncă, pe piața financiară, pe piața bancară și Uh, ne apropiem de asemenea și de o criză a energiei, de o criză uh, generată de schimbările climatice. Cu inteligență, doamnelor și domnilor, putem să depășim aceste uh, crize doar dacă ne ocupăm atât de crizele cu care ne confruntăm în, modul, în momentul de față, cât și uh, de cele care vor urma peste 2-3 ani de zile. Vorbeam despre criza energetică, pentru că sunt sigur că pe, peste 2-3 ani de zile uh, prețurile la energie vor crește de 8 sau chiar mai multe ori. Și tocmai de aceea avem nevoie de o politică energetică europeană este nevoie de o cooperare strânsă între partea europeană, dar și partea locală, pentru că partea locală este cea care poate mai apoi transpune în realitate toate uh, obiectivele și ambițiile noastre. Tocmai de aceea trebuie să investim în cercetare, în dezvoltare, trebuie să uh, investim în produsele de izolare, toate aceste produse ar putea deveni produse de export și în același timp, pe lângă aceste, acest beneficiu, ar duce la um, ocuparea forței de muncă. Nu, dacă am face lucrul acesta, nu ar trebui să ne mai referim la energia atomică, pentru că acesta este viitorul, doamnelor și domnilor. La conferința care va avea loc în martie, poate ar trebui să ne gândim dacă nu ar trebui să ajungem uh, la o scădere a TVA-ului la nivel european. Dacă ne gândim la investiții, consider că lucrul acesta ar fi cât se poate de rațional. În ceea ce privește cele spuse de colegul din uh, Polonia, da, într-adevăr, Germania și uh, Austria au uh, au uh, limitat oarecum libera circulație. Este o formă de protecționism total negativă pe care, la care trebuie să renunțăm. Vă mulțumesc, domnule Șenach. Urmează domnul Zauralek din partea Poloniei. dámy a pánové, já jsem tady dnes vystoupil jako reportér té skupiny. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit înainte în calitate de raportor din partea grupului de lucru privind consecințele sociale ale crizei, dar aș dori să spun câteva cuvinte în numele meu personal. Sunt de acord cu toți cei care și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că Uniunea Europeană subestimează amplarea crizei. Și chiar dezbaterea noastră de astăzi ne arată că, de fapt, nu ne dăm seama uh, exact cum stau lucrurile în anumite domenii ale crizei. Oamenii, cetățenii se tem că răspunsul Uniunii Europene la această criză va fi fărâmițat și uh, slab. Paul Krugman a publicat recent un ziar în uh, International Herald Tribune criticând pachetul Obama Uh, spunând că nu e suficient, că nu va reuși decât să cârpească, să atenueze efectele cele mai negative, dar că nu va preveni recesiunea uh, și transformarea ei într-o adevărată depresiune în SUA e cam, situația e comparabilă cu cea din anii 90, care a avut loc în urmă cu 10-15 ani în Japonia. Krugman spune că acest pachet de redresare, care nu e primul, nu e suficient pentru a relansa economia în Statele Unite. Și cred că cu toți, încă noi în Europa suntem în acea situație. Krugman ne explică că e ca și când am fi pe un plan înclinat și dacă nu investim pentru a schimba tendința acestui plan înclinat, vom aluneca. Uh, că avem sau nu un buget echilibrat. Un astfel de buget echilibrat nu e suficient pentru a ne permite să ieșim din criză și mă tem că măsurile europene nu vor fi uh, adecvate. Pachetele naționale anunțate până acum nu sunt decât naționale, sunt prea mici și necoordonate. Auzindu-l pe domnul Topolanec, ne dăm seama că nu avem nici măcar o viziune privind schimbările climatice în ce privește angajamentele Uniunii Europene, în ce privește măsurile de atenuare a uh, schimbărilor climatice, care sunt măsurile pe care le vom lua la G20. Cred că suntem în aceeași barcă, dar de fapt nu suntem în aceeași barcă. Suntem uniți, dar nu suntem uniți, iar reacția noastră este cu adevărat fragmentată. Cred că ar trebui să vorbim despre măsuri comune, obligațiunile euro de care se tot vorbește de câteva zile. Trebuie să mobilizăm capital, pentru că în lume există resurse obligațiunile americane au fost uh, vândute. Noi nu facem decât să așteptăm. Faptul că nu reușim să acționăm la unison va complica soluționarea crizei în Europa. Timpul trece implacabil și cred că ar trebui să luăm măsuri mai urgente pentru a arăta că de fapt putem acționa împreună. Vă mulțumesc. Îi dau, uh, le dau acum cuvântul președinților Sobotka și uh, domnului Vâlcec, mai întâi de toate domnul Sobotka. Vrem k tomu, že se, vážené kolegyně, očekává ode mě určité schrnutí našeho jednání, tak bych zahájil nejprve velkým poděkováním panu předsedovi Peteringovi. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi președintelui Pöttering și tuturor uh, membrilor Parlamentului European care au prilejuit această dezbatere. Cred că întâlnirile între parlamentarii naționali și parlamentarii europeni sunt foarte importante. În primăvara anului trecut, când pregăteam această întâlnire, aveam în vedere un alt subiect, însă criza economică și financiară este atât de mare încât am uh, ales să discutăm despre acest subiect în urma consultărilor. Domnul Topolanec, ministrul de finanțe, președintele Barroso, președintele Almunio, Almunia, domnul Trichet din partea Văzii Centrale Europene s-au exprimat cu toții și cred că cu toții am uh, fost bucuros să-i putem asculta în, în cursul acestor discuții. În toate prezentările am auzit că respingem ideea măsurilor protecționiste, precum și naționalismul economic, sub orice formă ar fi el. În parlamentele naționale și în Parlamentul European ne revine misiunea de a contribui la rezolvarea problemelor legate de criză pe cale legislativă. Cu alte cuvinte, nu trebuie să, să întârziem procesul legislativ, ci din potrivă trebuie să-l facem cât mai eficace. De asemenea, trebuie să nu uh, evităm criteriile de la Maastricht și trebuie să ne gândim la generațiile viitoare. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit la Bruxelles. Vă sunt recunoscător pentru această dezbatere și sper că vă voi revedea la viitoarele evenimente de la Praga. Vă invit la un cocktail pe care îl oferă președintele Camerei Deputaților domnul Vâlcec, în uh, aripa Iosef Antal. Vă mulțumesc și vă aștept. Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, vážené... Domnule președinte, stimați deputați din Parlamentele Naționale și din Parlamentul European, stimați invitați, criza economică aprofundată și atitudinile statelor membre au făcut obiectul dezbaterii noastre. Dezbaterea aceasta a fost uh, interesantă. Cred că s-au făcut uh, propuneri interesante cu privire la modul în care am putea depăși această criză. Ne vom întâlni la Paris următoarea dată. Dacă am înțeles bine, domnul Pătărin va fi prezent, de asemenea domnul Barroso. Vor uh, se vor exprima în cea, pe subiectul uh, gestiunii crizelor. Parlamentele naționale vor fi de asemenea implicate. Voi transmite concluziile acestei întâlniri la întâlnirea de la Paris. Este păcat că în această perioadă de criză nu ne întâlnim decât o dată. Din cauza alegerilor europene există doar o, o întâlnire interparlamentară în timpul președinției cehe. Nu putem face nimic în această privință, motivele sunt obiective, dar sper că legăturile între Parlamentele Naționale și Parlamentul European uh, se vor adânci. Este un obiectiv uh, important. Cred de asemenea că am pus uh, bazele dezbaterilor viitoare la diferite niveluri. Criza economică nu este o răceală care trece după câteva săptămâni. Și de aceea cred că vom reveni la unele subiecte și concluzii sub președinția suedeză, de exemplu, și aș vrea să urez mult succes președinției suedeze. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat la această dezbatere, vă mulțumesc pentru spiritul cooperant de care ați dat dovadă și sper că ne vom revedea cu ocazia prezentării unui uh, cadou din partea Parlamentului Ceh, Parlamentului European. Stimați colegi, dați-mi voie să iau și eu cuvântul uh, în încheierea întâlnirii de astăzi. Aș dori să fac trei remarci. În primul rând, criza cu care ne confruntăm în momentul de față este de natură uh, inovatoare, să spunem, și tocmai de aceea nu există soluții clar definite. Important este acum să acționăm împreună, să găsim împreună uh, soluții pentru uh, soluționarea tuturor problemelor la nivel bancar. Trebuie să ne bazăm pe principiile pe care le avem. Uh, unul dintre aceste principii este economia de piață, care are însă o funcție socială. Tocmai de aceea, în tratatul de la Lisabona este trecut acolo principiul economiei de piață sociale. Aceasta a fost prima afirmație. În al doilea rând, în timpul uh, comunității europene, în timpul Uniunii Europene, am reușit să atingem multe obiective. Am transformat în realitate piața comună. Mai există, e drept, anumite limitări despre care uh, colegii din Polonia, în special, au vorbit, însă, pe ansamblu, am reușit să creăm, uh, să transformăm în realitate acest vis și acum avem libera circulație a uh, bunurilor, persoanelor și capitalului. Și cei care încep acum o activitate protecționistă la nivelul Uniunii Europene vor distruge practic piața comună și vor uh, limita competitivitatea Uniunii Europene pe piața mondială. Tocmai de aceea trebuie să rezistăm acțiunilor uh, protecționiste atât uh, la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel mondial. O altă afirmație domnilor și, doamnelor și domnilor. Uh, valuta sau moneda europeană. Dacă aceasta n-ar exista, atunci Uniunea Europeană s-ar confrunta în momentul de față cu turbulențe mult mai profunde și tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că moneda euro rămâne stabilă. Nu trebuie să adoptăm o mentalitate conform căreia adunăm din ce în ce mai multe deficituri și uh, acestea pentru că acestea ar putea duce la o distrugere, o destabilizare a monedei unice. Ne-am întoarce la valutele naționale și ar exista toate acele um, aprecieri, deprecieri ale monedelor naționale și astfel am distruge piața comună și tocmai de aceea piața comună este strâns interconectată uh, cu moneda uh, euro. Uh, Vreau să le mulțumesc în încheiere vorbitorilor noștri, vreau să-i mulțumesc uh, președintele, uh, președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, care întotdeauna vorbește aici în uh, cadrul Parlamentului European și se întâlnește cu reprezentanții parlamentelor naționale. Vreau să-i mulțumesc pentru prezența sa și îi doresc mult succes în eforturile pe care le va demara domnia sa la nivelul Comisiei. Vreau să vă mulțumesc, domnule Barroso, pentru că sunteți întotdeauna alături de noi. Aș dori de asemenea să-i mulțumesc uh, domnului rector uh, Larsen de la Universitatea din Lund. El uh, reprezintă acum președinția viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Însă mulțumirile mele li se adresează în special colegilor uh, mei și anume domnului Sobotca pentru colaborarea sa extraordinară cu Parlamentul European. Aceleași mulțumiri uh, profunde le transmit domnului Miroslav Vâlcec din partea Camerei Deputaților uh, a Republicii Cehe. Le mulțumesc amândurora pentru colaborarea strânsă pe care au avut-o cu Parlamentul European. Noi vom uh, depune toate eforturile pe, necesare pentru ca președinția cehă să fie una uh, încununată de succes și la rândul dumneavoastră, uh, dumneavoastră reprezentanții Cehiei, vă puteți asigura în seara aceasta că tratatul de la Lisabona va trece de votul Camerei Deputaților pentru că acest tratat reprezintă baza viitorului nostru. În încheiere le mulțumesc tuturor colaboratorilor care au contribuit la succesul acestei întâlniri. Le mulțumesc extraordinarilor interpreți tuturor și de asemenea tuturor celor care ne-au ajutat într-un fel sau altul. Și acum ne vom întâlni la uh, mica expoziție și mai apoi vă urez călătorie plăcută în casele dumneavoastră de origine, care cu toate fac parte din familia europeană. Vă mulțumesc mult și toate cele bune tuturor!